Good afternoon. Good afternoon. This afternoon I'm here to chair uh, because the colleague Claude Moraes. Uh, Bună ziua, stimați colegi. Îi voi ține uh, locul colegului sau președintelui Morales. Trecem acum la aprobarea recomandărilor uh, coordonatorilor. Doamna Milner, de la ALDE a fost nominalizată raportor pentru raportul din proprie inițiativă a Comisiei N INTA cu privire la o strategie privind comerțul electronic. Sunteți de acord cu această recomandare? Perfect. Mulțumesc. Trecem acum la al doilea punct de pe ordinea de zi. Este propunerea uh, Consiliului cu privire la uh, prelungirea controlelor excepționale la frontieră în situații de urgență care ar pune în pericol funcționarea spațiului Schengen. La acest punct, știți prea bine, stimați colegi, că pe data de 25 ianuarie Comisia a prezenta, prezentat această propunere uh, de a uh, prelungi controlele deja existente patente în Austria, Danemarca, Germania, uh, Norvegia, de asemenea, pentru o perioadă suplimentară de 3 luni. Deci, se uh, prelungește contro- se prelungesc controlele la granițele uh, interne ale acestor state și asta conform deciziei Consiliului de pe 7 uh, februarie. Președinția este reprezentată de către doamna Agat și îl avem și pe domnul Sefart din partea Comisiei alături de noi. Doamna Gat trebuie să părăsească ședința noastră la ora 2 și 25 și tocmai de aceea îi voi da ei cuvântul mai întâi de toate pentru prezentarea deciziei Consiliului. După aceea vom trece la prezentarea Comisiei și mai apoi uh, toți membrii uh, care doresc să intervină pe marginea acestui punct vor avea posibilitatea de a o face. La final, uh, Comisia va avea 5 minute la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Doamnă Gat, aveți cuvântul. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Îmi cer scuze de la bun început, pentru că, iată, nu voi putea să rămân alături de dumneavoastră pe parcursul dezbaterii. Ați spus deja, Comisia a venit cu o propunere de prelungire a controalelor la granițele interne cu o perioadă de trei luni. Consiliul a adoptat această propunere pe 7 februarie. Am purtat discuții la nivel tehnic și am ajuns, uh, bineînțeles, după ce am traversat toate etapele la Coreper. Au existat o serie de temeri exprimate de unele state membre, dar uh, Consiliul a considerat că această recomandare trebuie să fie adoptată. Am recunoscut uh, că situația s-a îmbunătățit, într-adevăr simțitor, Însă, cu toate acestea, situația nu este încă suficient de stabilă și, iată, există precondițiile necesare pentru prelungirea acestor controle la granițe. Așadar, se acordă prelungirea aceasta pentru încă trei luni de zile, dar trebuie să ținem cont de faptul că în recomandare statele membre vizate sunt încurajate să analizeze uh, Uh, măsurile alternative mai întâi de toate, spre exemplu, controlele polițienești, înainte de a trece la uh, impunerea de noi controle la granițele lor interne. În continuare, statele membre vizate sunt obligate să vină cu rapoarte lunare cu privire la activitățile întreprinse. Recomandarea, de asemenea, uh, subliniază progresul înregistrat deja. Uh, deci se menționează în această recomandare pașii înainte uh, făcuți de la recomandarea anterioară. Bineînțeles, obiectivul nostru al tuturor este acela de a ne întoarce la o zonă, un spațiu Schengen funcțional și asta cât mai curând cu putință. Din păcate, lucrul acesta nu este posibil în momentul de față. Recomandarea uh, include și uh, condiția de analizare a punctelor de control uh, vizate uh, pentru evaluarea necesității impunerii acestor măsoar, măsuri de control. Deci, cam asta spune recomandarea. Cam acestea sunt uh, motivele care ne-au uh, ne, -au, ne uh, -au determinat să o adoptăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gat. Urmează acum comisia. Domnule Seifhardt, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Comisia Europeană salută adoptarea de către Consiliu a recomandării cu privire la prelungirea controlelor la granițelor interne pe o perioadă de încă trei luni. Condițiile impuse sunt stricte, cele cinci state membre vizate sunt uh, uh, sau, mă rog, rămâne la latitudinea lor aplicarea acestor măsuri. Austria ne-a anunțat astăzi că, într-adevăr, va pune în aplicare decizia Consiliului în următoarele trei luni. În recomandarea sa, Comisia Europeană recunoaște faptul că s-au înregistrat, s-a înregistrat un progres din octombrie 2016 încoace, când a fost decisă prima prelungire a controlelor la granițe. Avem uh, Agenția Europeană pentru Paza de Frontiere și Paza de Coastă, care a devenit uh, operațională. Acesta este primul pas înainte așa cum uh, clar dovedește și uh, documentul adoptat de Comisie în, 25 ianuarie. Cu toate acestea, mai e nevoie de pași înainte, înainte ca toate ambițiile uh, menționate în foaia de parcurs înapoi la Schengen să fi fost uh, pusă în aplicare. În special problem, uh, persistă problemele din Grecia. În orice caz, considerăm că situația uh, în momentul de față s-a stabilizat, uh, recomandăm utilizarea acestor controle la granițe de către cele 5 state membre doar în uh, condiții excepționale și anume după analizarea uh, completă a, a, a metodelor și a măsurilor alternative, precum controlele poli, polițienești. De asemenea, controlele la graniță trebuie să fie proporționale și țintite. Uh, ele trebuie să se bazeze pe o evaluare și reevaluare a necesității acestor controle la granițe. De asemenea, trebuie să se țină cont de informațiile uh, serviciilor de informații. Se prea poate ca în următoarea uh, perioadă chiar statele membre vizate să decidă că aceste controle la graniță nu mai sunt necesare. Uh, de asemenea, după cum uh, bine a spus președinția, Comisia, dar și Consiliul vor uh, obține rapoarte lunare de evaluare a măsurilor puse în aplicare. Uh, după o prelungire a controlelor la graniță cu șase luni, iată, de data aceasta se acordă o prelungire de doar trei luni. Se dorește, bineînțeles, eliminarea treptată a acestor controle la graniță. Aceasta este doleanța instituțiilor europene și, bineînțeles, uh, intenția finală este aceea de a reveni cât mai curând cu putință la un spațiu Schengen funcțional. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum, în numele Parlamentului, în urmele comisiei noastre, domnul Coelho. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumim pentru prezentările Consiliului și Comisiei. Dați-mi voie însă să spun de la bun început că este o a doua prelungire a recomandării din mai 2016. Ce înseamnă asta? Înseamnă că începem să ne apropiem de limita recomandărilor de prelungire trebuie să se pune în aplicare întru totul foaia de parcurs înapoi la Schengen, care a fost decisă de Consiliu și de Comisie și uh, sprijinită de către uh, uh, celelalte instituții europene. Până în momentul de față, doar Comisia avea acces la datele uh, controlelor la granițe. Acum și Consiliul are dreptul să obțină aceste informații. Ce înseamnă aceste informații? Înseamnă că vom ști clar care, sunt, uh, care e numărul de migranți care au fost surprinși la graniță, care sunt tipurile de controle puse în aplicare, care uh, sunt, uh, care este impactul economic și social al acestor uh, al acestor controle. Până în momentul de față, doar Comisia dispunea de aceste, state, de aceste date și din pricina acest, acestui fapt, din pricina acestei lipse de transparență, până la urmă au existat atât de multe voci critice la adresa Schengen. Din uh, uh, păcate, aceasta era situația uh, până în momentul de față. Și iată, vă întreb, cum anume putem evalua necesitatea acestor controle atâta timp cât nu dispunem de informațiile necesare. Comisia ne poate informa în legătură cu controlele care sunt în momentul de față puse în aplicare și dacă nu, atunci cum putem schimba situația? Mulțumesc! Urmează doamna Mețola. mulțumesc. Uh, pornind de la cele spuse de antevorbitorul meu, dați-mi voie și mie să mulțumesc președinției și comisiei pentru prezentările concise. E clar că mm, conservarea spațiului Schengen este absolut esențial pentru noi toți, însă provocările de, în, în ceea ce privește securitatea sunt de asemenea uh, reale. Deci tocmai de aceea trebuie să evaluăm această prelungire a controlelor la granițele interne dintr-o perspectivă mai largă pornind de la recomandarea Consiliului și Comisiei. Trebuie să ne întoarcem la normal, dar trebuie să înțelegem că situația este una excepțională în momentul de față. Va, uh, treptat vom ajunge înapoi la o adevărată zonă Schengen funcțională, uh, uh, funcțională. Pentru ca zona Schengen să fie într-adevăr funcțională, e nevoie de eliminarea controlelor acestora la granițele interne. Ei, se va ajunge probabil în situația aceasta datorită noilor măsuri luate la nivelul uh, Uniunii Europene. Avem acum Poliția de Frontieră și Poliția de Coastă Europeană care oferă asistență la granițele externe. Situația se îmbunătățește și în, Gre- Grecia. Deci, iată, mergem înainte și uh, trebuie uh, să mergem și mai departe dacă e să le arătăm cetățenilor europeni că, iată, uh, spațiul Schengen funcționează și poate funcționa și este o soluție viabilă. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Swinburne. Vă mulțumesc. Subiectul acesta poate fi în, într-adevăr unul foarte interesant. Iată, perioada uh, maximă pentru uh, impunerea acestor controle la granițele interne este de 2 ani de zile. Iată, ne apropiem de finele acestei uh, uh, perioade. Trebuie să recunoaștem că măsura controlelor la granițe au uh, a fost una funcțională, a dat rezultate, cel puțin în cazul Suediei, uh, măsura a fost esențială. Am scăzut de la un număr de 60.000 de uh, imigranți uh, pe zi în anul uh, sau în anul 2014 la 4.000 în momentul de uh, față. Uh, eu consider că până la urmă statele membre trebuie să decidă dacă prelungirea aceasta a controalelor trebuie să fie de doar trei luni. Dar noi sau grupul pe care îl reprezint consideră că statele membre sunt cele care trebuie să decidă dacă vor să implementeze din nou și perioada pe care vor să o facă aceste controale la granițe. Um, e nevoie de această suveranitate. Altfel, nu putem face față fluxului migratorului. Mulțumesc. Urmează domnul Hellehan. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Posibilitatea da, sau intenția acestor uh, controle la granițele interne uh, visează situațiile de urgență, dar acum criza migrațiilor pare să devină una permanentă. Legislația în vigoare, iată, nu, nu face posibilă aplicarea acelor măsuri necesare pentru combaterea migrației ilegale și pentru prevenirea ei. Dacă vreo situație precum uh, cea de acum câțiva ani se va repeta la nivelul Uniunii Europene, mai mult ca sigur majoritatea statelor membre își vor închide granițele. Iată de ce consider că Consiliul și Comisia ar trebui să reflecteze la uh, maniera în care legislația uh, deja în vigoare cu privire la spațiul Schengen ar putea să ne ajute să facem față unor asemenea crize. S-ar putea să fie nevoie de revizuirea acestor acte legislative. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem vreo 5 minute la dispoziție. Iată, dacă doamna Gat dorește să răspundă la vreo întrebare, are posibilitatea să o facă. Vă mulțumesc! În ceea ce privește ultima întrebare, dați-mi voie să vă spun că nu am purtat încă uh, la nivelul Consiliului o uh, discuție cu privire la o eventuală modificare a codul frontierelor Schengen și a um, normelor Schengen. Obiectivul nostru al tuturor este acela de a ne întoarce la un adevărat uh, spațiu Schengen uh, funcțional și asta conform regul, regulilor deja existente. În ceea ce privește informațiile pe care ni le solicitați, uh, vom verifica, vom uh, uh, cere statelor membre să-și dea acordul cu privire la un astfel de transfer, transfer de date. Vom reveni. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult. Urmează acum reprezentantul comisiei care are posibilitatea de a răspunde la celelalte întrebări. Mulțumesc. Domnul Coelho spunea că este a doua prelungire. Asta conform articolelor 25 și 29 din codul frontierelor Schengen. O prelungire suplimentară poate să fie aprobată pe o perioadă maximă de 2 ani. Obiectivul, după cum vă spuneam, este acela de a ne întoarce la un uh, spațiu Schengen funcțional cât mai curând cu putință. Noi suntem uh, de părere că măsurile deja puse în aplicare ne vor ajuta să renunțăm la toate granițele, controlele la granițele interne și asta cât mai curând cu putință. Se mai adresase o întrebare la care președinția deja a uh, răspuns, și anume întrebarea legată de obținerea de către Parlamentul European a acelor rapoarte lunare pe care statele membre trebuie să le elaboreze. Într-adevăr, solicitarea aceasta este legitimă din partea Parlamentului European, dar noi uh, am uh, sfătuit Parlamentul European să se adreseze direct Consiliului pentru obținerea acestor uh, informații, pentru că decizia Consiliului nu prevede această, acest drept uh, de furnizare a datelor către Comisia Europeană. Deci uh, Consiliul trebuie să furnizeze aceste date. În ceea ce privește costurile economice, care de asemenea au fost puse în discuție, da, avem o serie de studii care au fost uh, Uh, create până și la solicitarea Parlamentului European. Avem un uh, studiu realizat de către Comisia Europeană în cadrul semestrului european de anul trecut și conform acestui uh, studiu, introducerea unor controle sistematice la granițele interne ale Uniunii Europene ar cauza costuri de 5 uh, până la 18 miliarde anual uh, și astfel de controle ar uh, reprezenta un mare obstacol pentru transport, transportul maritim, de asemenea, ministrul danez pentru, tra- pentru transporturi ne-a semnalat care sunt efectele nocive asupra economiei daneze a acestor controle. Dar aceste controle, bineînțeles, au un impact și asupra persoanelor care trăiesc în zonele transfrontaliere. Deja uh, controlele existente i-au determinat pe unii să își schimbe locurile de muncă sau chiar uh, să se mute deci, iată, există și un cost uman considerabil al acestor măsuri. Parlamentul European a avut și el un studiu uh, pe tema aceasta anul trecut. Uh, costurile estimate în studiul Parlamentului European uh, se ridicau la 51 de miliarde anual în cazul prelungirii controalelor uh, Uh, la granițele interne pe o perioadă de 2 ani. Asta ar însemna 0,5% din PIB-ul european. Uh, e o sumă mare care ar putea fi folosită în alte scopuri. Costurile indirecte ale acestor controle ar fi chiar mai mari decât cele directe, pentru că măsurile acestea au un impact asupra uh, investițiilor, mobilității, comerțului la nivel intraeuropean. Dar nu avem studii uh, care să, să se fi concentrat pe tema aceasta până în momentul de față. Există sau studiile care au fost uh, elaborate pe tema a uh, aceasta țin însă cont de faptul că deocamdată granițele interne vizează doar tronsoane de graniță și uh, sunt aplicate de doar 5 state uh, membre. S-a spus deja că s-au făcut pași înainte și eu vorbeam despre Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și Paza de Coastă. Mai există și hot, hotspot-urile uh, după aceea, sperăm că în următoarele luni vom reveni la aplicarea regimului uh, Dublin pentru Grecia. Deci, iată, sperăm că în curând uh, vom reveni la Schengen. Mulțumesc! Thank you, thank you, Ms. Uh, Seifert. Mulțumesc, domnule Seifert. Vreau să mulțumesc și domnei Gat pentru informațiile pe care ni le-a adus. Mulțumesc tuturor colegilor, de asemenea, pentru că pentru noi e foarte important să avem uh, informații ca să lucrăm cu comisia sau cu președinția. Deci vă mulțumesc pentru prezență și pentru informații. Un pic de suspans acum, pentru că punctul următor e prevăzut pentru orele 14.45. Așa că reluăm atunci. Mulțumesc! Okay, colleagues, good afternoon. Now go to the next point. Bună ziua, dragi colegi. Trecem la punctul următor. O propunere de lansare a schimbului automat de date în ce privește datele de înregistrare autovehiculelor din Danemarca. La acest punct, dragi colegi, știți că următoarele două puncte se leagă de implementarea de către statele membre a așa numitului acord de la Prim și vor fi prezentate împreună. Vreau să vă amintesc că Parlamentul este consultat la acest dosar și solicitarea Consiliului a fost să prezinte avizul în termen de trei luni. Întrucât data limită este 10 februarie, vom cere Consiliului o prelungire a termenului limită am fost de acord să lucrăm doar în limba engleză. La solicitarea GUE și a grupului Angel, uh, o să uh, stabilim uh, data. GUE care știe poziția nu a făcut propuneri. Doamna Grapini, din păcate, nu este de față în această după-amiază așa că îi dau cuvântul lui Birgit Sipel. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportoarea noastră, Maria Grăpini, s-a ocupat de dosar. Din păcate, nu poate fi alături de noi astăzi, în această după-amiază, așa că m-a rugat să vorbesc în numele său și o să-i citesc pur și simplu mesajul. Propunerea despre care vorbim de decizie de implementare a Consiliului privind lansarea schimbului automat de date în ceea ce privește datele de înmatriculare a vehiculelor în Danemarca e una foarte tehnică și intră în procedura consultativă. Suntem de acord și aprobăm proiectul Consiliului, dat fiind că Danemarca a completat chestionarul privind protecția datelor și pe cel privind uh, înmatricularea, uh, schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor. Un proiect pilot a fost uh, desfășurat cu succes de Danemarca împreună cu țările de jos. Schimbul automat de date din conform uh, articolului 2 din decizia 570 din uh, 2008, um, uh, JAI, uh, a justificat desfășurarea proiectului pilot. Având în vedere acordul tuturor statelor membre, Conform deciziei sus menționate, s-a conchis că Danemarca a implementat întru totul dispozițiile privind protecția datelor prevăzute în capitolul 6. În încheiere, în scopul căutării automate a datelor de înmatriculare a vehiculelor, suntem de acord cu proiectul de decizie a Consiliului prin care Danemarca ar fi îndreptățită să primească și să pună la dispoziție date personale conform articolului 12 din decizie. Mulțumesc. Thank you, Birgit. Uh... Mulțumesc, Birgit. Nu știu dacă sunt colegi care doresc să intervină. Nu. Dacă nu sunt alte intervenții, aș vrea să spun că termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 februarie. Nu știu dacă n-ar fi cazul să Mă leg de cele două puncte menționate de Birgit, 23 și 24. Întâi, o propunere de decizie de implementare a Consiliului în legătură cu lansarea schimbului de date automat privind datele de înmatriculare în Danemarca și apoi propunere de decizie de implementare a Consiliului privind lansarea schimbului automat de date privind datele ADN în Grecia. Mulțumesc, Birgit, mulțumesc colegilor. Termenul pentru amendamente este 10 februarie. Și acum încheiem discuția la acest punct. Vă mulțumesc. Okay, we have, uh, after this we have... Uh... După aceasta avem o audiere foarte interesantă dar aceasta este programată la ora 3, așa că facem pauză 10 minute. Mulțumesc! Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi membri, dragi invitați. Bun venit la această audiere publică în legătură cu sistemul de penitenciare și condițiile din acest sistem în Uniunea Europeană. Uh, domnul Claude Moraes m-a rugat să-i țin locul în această după-amiază. Condițiile din uh, penitenciare sunt un element important al sistemului de justiție din statele membre și din spațiul european de libertate, securitate și justiție, jucând un rol foarte important. Pentru a încuraja încrederea reciprocă între statele membre, cooperarea judicială eficientă în Uniunea Europeană și buna funcționare a instrumentelor de uh, recunoaștere reciprocă, în materie penală, este esențial să ne asigurăm că există condiții satisfăcătoare de detenție în toate statele membre, cu respectarea drepturilor fundamentale și a standardelor în materie. Parlamentul European, în rezoluția precedentă, și-a exprimat îngrijorările legate de condițiile din penitenciare în unele state membre. Comisia Libe redactează în acest moment un raport din proprie inițiativă pe tema aceasta în scopul identificării neajunsurilor și de a propune inițiative politice sau administrative menite a îmbunătăți situația din Uniunea Europeană. Raportorul care se ocupă de acest raport este doamna Joël Bergeron, și mă bucur să-i urez bun venit astăzi aici și îi și dau cuvântul pentru primele observații. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Aș vrea mai întâi să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți prezenți la această audiere, care cred va fi foarte interesantă pentru elaborarea acestui raport privind uh, starea, condițiile din uh, închisorile din Europa. Am ținut foarte tare ca cei care vor interveni să fie implicate, fiecare având un rol specific în relațiile cu închisorile. Vom asculta reprezentantul Consiliului Europei, apoi uh, pe cineva care va interveni în legătură cu drepturile fundamentale și respectarea lor în închisori, domnul Vivian Geron. Geran sa și doamna Ilia Taneva, jurist de la Observatorul Internațional pentru Secțiuni, secțiunea franceză, care ne va spune care sunt condițiile de detenție pentru persoanele vulnerabile, la care eu țin foarte tare, uh, adică doamna Marie Cretenu, un profesor de criminologie, în materie, uh, specialist în materie penală și membru al mai multor rețele științifice internaționale, uh, Sonia Schnecken, mă rog, îmi cer scuze dacă vă pronunț greșit numele, și domnul Lars Withholm, director al Institutului de Probație, Probațiune din Suedia, care ne va spune care sunt practicile cele mai bune de gestiune și uh, administrare în închisori. Cred că e interesant să auzim aceste voci diferite despre abordări diferite în mediul carceral, dar și din mediul uh, asociativ și din cel universitar, care fiecare, dar și împreună, ne vor uh, oferi lămuriri esențiale. Starea din penitenciarele europene e foarte diversă pe, și trebuie ținut seama și de deținuți, de condiții, de drepturile fundamentale, cum ar fi cele la educație și sănătate, la dreptul de vizită sau corespondență sau de vot. Este vorba și despre ordine și securitate, precum și de reinserție socială, chestiuni absolut fundamentale situația și drepturile personalului din penitenciare sunt de asemenea aspecte foarte importante și aș vrea să fie integrate în acest viitor raport. Din punctul meu de vedere, în cadrul elaborării viitorului raport privind condițiile din penitenciare, trebuie să mă încadrez strict în competențele dreptului european și, deci, să susțin apărarea drepturilor fundamentale în închisori. Bineînțeles, nu vreau să intervin în ceea ce este și trebuie să rămână competența statelor membre. Nu vreau să propun o schimbare a dreptului național în ceea ce privește uh, închisorile și oricum nu aș avea competența. Ca să fiu sinceră, Ambiția mea este să schimb viziunea de bază pe care o au cetățenii despre închisoare. Deținuții sunt, înainte de toate, ființe umane și nu trebuie să uităm acest lucru nu trebuie să-i tra tratăm ca pe niște rebuturi ale societății. Știți că există o mare diversitate de sisteme uh, penitenciare în Europa, dar uh, peste tot, din păcate, sunt aceleași probleme. Suprapopulația, lipsa de încadrare, violența, un, o rată mare a, sui, uh, a sinuciderilor și știți că multe sunt insalubre, sunt foarte vechi, clădiri foarte vechi și trebuie spus că Franța e într-o stare foarte defavorabilă, cel puțin față de vecini. Se pare că Suedia sau Finlanda au închisori în care condițiile de detenție sunt mult mai bune și ar putea reprezenta un model de organizare socială și pentru noi. În acest sens, am prevăzut să merg în aceste țări ca să văd exact cum sunt lucrurile și îmi propun să merg în Finlanda cu ajutorul doamnei Otala și în Suedia de asemenea. Încă un lucru, am ales să nu abordez astăzi problemele legate de radicalizare. Avem raportul doamnei Dati pe acest subiect și cred că închisorile sunt deja un subiect foarte cuprinzător și uh, că ceea ce s-a discutat deja trebuie lăsat deoparte și acum să ne concentrăm pe drepturi, respectarea drepturilor celor care sunt în închisori. Cu aceasta dau cuvântul intervenienților și doamnei președinte. Mulțumesc, uh, doamnei Bergeron. Uh, voi continua în italiană pentru că vreau să îi mulțumesc pentru această prezentare introductivă, foarte precisă. Subiectul ține de competențele comisiei noastre Lucrăm pe acest subiect cu mare interes și o să ascultăm mai multe intervenții care ne vor da material de reflexie, uh, ne vor ajuta să vedem cum putem face încât să garantăm de cât mai multă demnitate tuturor deținuților din toate țările. Și acum dau cuvântul raportoarei și intervenienților după care vom avea o dezbatere, întrebări și răspunsuri, așa cum se întâmplă în mod obișnuit în comisia noastră. De asemenea, aș vrea ca să precizez că audierea este difuzată pe internet, în web streaming și că intervențiile participanților vor fi înregistrate și vor fi disponibile pe site-ul Parlamentului European. Așadar, acum îi urez bun venit uh, domnului Jairan. Sper că nu o să vă pocesc prea mult numele. Vivian Jairan, președinte. Președinte del Council. Al Consiliului. pentru cooperare în materie de executare a pedepsei de la Consiliul Europei și apoi linia Taneva de la Consiliul Secretar. Consiliul Europei are o experiență deosebită în ce privește drepturile omului în mediul carceral și uh, e extrem de important pentru statele membre ale Uniunii Europene. <clears throat> Veți auzi mai multe din partea invitaților. Îi rog pe toți să respecte cel mult 10 minute de intervenție. Deci are cuvântul domnul Jairan. Okay, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor în numele colegii mele, Taneva, de la stânga mea și în numele meu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră din Parlamentul European, în special Comisiei privind libertăți eh, civile, justiție și afaceri interne, pentru șansa de a vorbi astăzi. <clears throat> Voi vorbi despre Consiliul pentru Cooperare Penologică de la Consiliul Europei și în special sub egida respectării drepturilor fundamentale ale infractorilor uh, în prevederile respective de la Consiliul Europei în ce privește condițiile de detenție. So, just while our, our presentation is coming up... Puteți unii vedea și prezentarea pe ecran. Sunt directorul Serviciului de Probațiune din Irlanda de un an încoace. Sunt președintele Consiliului de Cooperare în materie de pedepse de la Consiliul Europei. O să vă dau mai multe amănunte. Doamna Taneva și cu mine o să vă facem o prezentare alternativă. Acum o să-i dau cuvântul colegei. Mulțumesc. Mulțumim pentru invitația de a vorbi în Parlamentul European. <clears throat> Apreciez acest briefing cuprinzător pe baza instrumentelor existențe, jurisprudenței curții și chestiunile majore legate de condiții din închisoare și drepturile deținuților. La Consiliul Europei, condițiile de detenție, munca în închisoare sunt pe ordinea de zi încă din anii 60. În prezent, situația, după cum vedeți, avem standarde, avem mecanisme de monitorizare și cooperarea, activități de asistență. The the. picture in front of you, which means that from Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere al standardelor, organizația politice, Comitetul de Miniștri care adoptă în cazul încrisorilor nu avem instrumente obligatorii legale, avem doar recomandările Comitetului de Miniștri. Dacă e un acord politic și un angajament de a face ceva, nu are caracter obligatoriu nu există un text de act normativ privind regulile în închisori. Acest text este elaborat de Consiliul pentru Cooperare în materie de executare a pedepselor de la Consiliul Europei la nivel de experți din diverse domenii, apoi se duc la Comitetul de Coordonare, Comitetul European privind probleme legate de infracțiuni și apoi Comitetul de Miniștri adoptă acest text. Ce e interesant și foarte important în acest caz e faptul că există sinergie între standarde și mecanisme de monitorizare. Curtea Drepturilor Omului, în ciuda faptului că nu avem instrumente legale obligatorii, se referă la recomandările Comitetului de Miniștri ca fiind singurul standard existent, făcând așa, le ridică la un statut aproape obligatoriu pentru statul pentru care se pronunță sentința. Apoi Comitetul pentru Prevenirea Torturii, care și el elaborează standarde la CPT, și se referă și la standardele Comitetului de Ministri. Există și Comisarul pentru Drepturile Omului, adunarea parlamentară cu mecanisme de monitorizare și Comitetul de Ministri însuși care controlează modul în care țările implementează deciziile curții. Apoi activitatea organismelor de monitorizare revine în uh, momentul în care se revizuiesc diverse reguli și acum revizuim comentariul legat de regulile europene legate de închisori. Avem activități de cooperare și asistență, aici e rolul Uniunii Europene, multe dintre activități cu țările din Europa răsăritană și Turcia sunt pe baza programelor comune ale Uniunii Europene și Consiliului Europei. Lucrăm împreună în acest domeniu practic de implementare. Consiliul pentru Cooperare în materie de executare a pedepsei a fost înființat <clears throat> în 1980 ca organism consultativ pentru Comitetul European privind probleme legate de infracțiuni, dar începând cu 2011, e acum comitet interguvernamental cu un grup de lucru alcătuit din 9 membri aleși aleși în calitate personală, acum e președintele, deci pot exprima părerile într-o manieră mai independentă, fără a depinde de politica țării de origine. Odată pe an are loc o ședință plenară, ne întâlnim în toate cele 47 de state membre și astfel se face schimbă de informații, activitatea de punere în rețea la acest nivel. Acum, colegul recomandă. Standardele majore legale elaborate de către Consiliul Europei prin PCCP includ următoarele. Deși există o gamă mai largă, pentru discuția de astăzi, regulile europene în materie de închisori elaborate în 2006, reguli europene pentru sancțiuni și măsuri comunitare, revizuite recent și ne așteptăm să fie aprobate și adoptate în următoarele câteva luni, regulile europene în materie de probațiune din 2010, regulile europene pentru infractorii minori din 2011. Ne gândim că poate merită să punem această întrebare la care vom reveni, dacă a venit cumva timpul să avem o carte europeană a închisorilor cu caracter obligatoriu. A fost o inițiativă elaborată anterior prin 2004, o inițiativă a Parlamentului European și adunării parlamentare a Consiliului Europei. Din diverse motive, nu a mers atunci, dar poate că e ceva practic și tangibil la care să revenim acum. În ce privește PCCP, în legătură cu sarcinile curente de pe imaginea următoare. Elaborăm un document <clears throat> cu orientări sau standarde legate de copiii părinților care sunt la închisoare. Sunt câteva milioane în această situație în Uniunea Europeană, după cum a spus Alina. Ne ocupăm de revizuirea regulilor europene în materie de închisori, comentariul de resort și actualizăm recomandarea cu privire la medierea penală pentru victime ale infracțiunilor și poate vom avea un uh, document mai de ansamblu legat de ceea ce în engleză se cheamă Restorative Justice. De asemenea, conferința directorilor de închisori și a de probațiune e o șansă odată pe an când toți directorii de închisori și servicii de probațiune din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei se pot întâlni ocazie utilizată ca vehicul pentru elaborarea de activitate în derulare la PCCP și promulgare și diseminarea celor mai recente recomandări sau uh, linii directoare. Alina o să revină în curând pentru a vorbi despre statisticile SPACE, despre populația din închisori și din probațiune din spațiul acoperit de Consiliul Europei, ceva extrem de important și sunt oportunități semnificative în legătură cu elaborarea de practici și standarde bazate pe fapte și statistici care se pot contura. Unul dintre documentele finalizate anul trecut, extrem de relevante în continuare în întreaga Europa și la diversele organisme, se referă la radicalizarea către extremismul violent, mai ales în populația din închisori, dar și în comunitate <clears throat> și în populația aflată în probațiune. Well, you see here, um... Vedeți aici <clears throat> niște imagini <clears throat> de la cele mai recente statistici penale de la Consiliul European, care se strâng de 30 de ani încoace în ultimii 15 ani să strâng statistici cu privire la astfel de <clears throat> măsuri și cu sancțiuni fără privare de libertate. Principalele statistici care se referă la 2015, pentru că le-am strâns un an după aceea, pentru a putea să le strângem până la sfârșitul anului calendaristic anterior, să analizăm datele, arată că încă 33% din cele 45 de state membre se confruntă cu <clears throat> supraaglomerarea închisorilor. Și mai alarmant este că 12 țări se confruntă cu supraaglomerare de mai mulți ani încoace și situația nu se îmbunătățește. Țările din Europa Răsăritană au redus mult populația din închisori, dar continuă să fie cele mai mari cifre de deținuți în comparație cu populația generală. Dar supraaglomerarea este ceva ce există și în Europa răsăritană și în cea occidentală, ceea ce e extrem de alarmant. Situația nu se schimbă în bine, în ciuda nenumăratorilor eforturi menite să îmbunătățească lucrurile. Munca puterii judecătorești, sancțiuni alternative, aici vedeți situația cu străinii. Se vede că sunt mai multe țări care se confruntă cu probleme cu numărul tot mai mare de străini în închisori din acei străini, 26% doar sunt cetățeni Uniunii Europene. Deci, multe țări eh, care nu sunt membre ale Uniunii Europene au cetățeni eh, care sunt deținuți în închisori europene. Situația e cea mai gravă în faza preprocesuală. Peste 34,3% din deținuți sunt uh, străini din afara Uniunii Europene. Nu știu dacă se poate vedea pe ecran, e foarte mărunt scrisul. Țările cu cel mai mare număr de deținuți în închisori. În imaginea următoare, vedeți costurile ținerii la închisoare. Și acestea sunt foarte mari. 21 de miliarde de euro. O cifră foarte mare, <clears throat> bazată pe cheltuielile reale și nu pe bugetul uh, prevăzut. Media în Uniunea Europeană este de 101 euro pe deținut pe zi. Sunt diferențe uriașe între țări, desigur, legate de PIB și de alte detalii. Aici vedem statisticile SPACE și pentru închisori și pentru sancțiuni comunitare. Un exercițiu foarte serios cu multă validare cu multe date care trebuie analizate și cum avem un proiect comun cu Uniunea Europeană pentru a efectua o cercetare privind detenția preprocesuală și străinii. E în derulare și vom avea întâlnire ale corespondenților naționali pentru a stabili o anumită metodologie de culegere a datelor și pentru a le compara. Sperăm că acest exercițiu va îmbunătăți și mai mult calitatea înaltă a datelor statistice de care dispunem. Și în fine, în următoarea imagine, am uh, numărat câteva dintre problemele sau provocările din domeniu. <clears throat> Adesea, cred, în acest domeniu <clears throat> de activitate, mai ales în ce privește închisorile, se concentrează mult atenția pe structuri fizice, să construim închisori mai multe, mai mari, dar cred că adesea problemele din domeniu nu țin de structurile fizice, deși și ele sunt importante. Și mai mult la cele invizibile, structuri invizibile, cum ar fi cultura, angajamentul, cooperarea. În mod similar, valorile pe care le avem sau vrem să le dezvoltăm în sistemul de probațiune sunt închisori, cum îi facem să se dezvolte pe oameni, cum încurajăm cooperarea în organizații și între organizații închisorile și probațiunea rămân uh, un spațiu uitat și ignorat de atenție publică. Deci atrag un nivel uh, redus de prioritate politică. De asemenea, în spațiul european sunt mari diferențe între sisteme legale, cul- diferențe culturale legale, situația economică, mai ales în ultimii câțiva ani pentru multe țări a fost o problemă uriașă care a dus la uzura clădirilor, uh, reducerea de personal și alte probleme cu resursele. Presiunea politică despre care s-a vorbit și frica publicului de infracțiuni, uh, lipsa de reacție de, de multe ori și la nivel european, adesea lipsa de cooperare între agenții la nivel local, național și european. Ultimul lucru pe care o să spun este să revin la cea mai menționat, și anume ideea că poate acum e momentul să trecem să elaborăm un set obligatoriu de reguli, o carte a închisorilor europene, valabilă nu doar pentru deținuți, ci și pentru angajații din închisori și pentru societatea în ansamblu. Și vă mulțumesc, doamnă președinte. Grazie. Ringrazio președinte. Le mulțumesc primilor doi invitați de la acest panel care a vorbit despre situația drepturilor fundamentale și condițiilor de detenție pentru informații, pentru ideile, pentru sugestiile făcute și acum trecem la al doilea panel consacrat temei persoane vulnerabile în detenție și o să invit să ia cuvântul doamna Marie Cretono juristă la Asociația Internațională privind uh, închisorile, Departamentul francez, Observatorul Internațional privind închisorile, e o organizație non-profit care promovează respectarea demnității drepturilor fundamentale ale deținuților. Doamna Cretenov a vorbit despre situația persoanelor vulnerabile în situație de detenție și o invit imediat să ia cuvântul. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Bien, merci de, de m'avoir convié. Euh. Mulțumesc că m-ați invitat la această sesiune extrem de interesantă. Mărturisesc că nu mi-am concentrat intervenția doar pe situația persoanelor vulnerabile, pentru că nu asta mi s-a solicitat. Cu toate acestea, eu o să vorbesc despre <clears throat> aspectul cel mai important, supraaglomerarea în închisurile franceze și E vorba și de tratamentul persoanelor vulnerabile. Franța, ca și alte țări, e caracterizată de o supraaglomerare endemică. Cu un record în această vară am avut aproape 70.000 de persoane încarcerate, cu 1700 constrânse să doarmă pe jos în celulă. În celulă concepute pentru o, un singur deținut și se înghesuie 2-3 și cel puțin a treia persoană doarme pe o saltea pe jos. La 1 ianuarie 2017 am avut 58.000 de, 58 de locuri în închisoare și 78.000 de persoane. Deci, cu aproape 18% mai mult. Statistica maschează realități foarte diferite. Supraaglomerare concentrată în anumite centre de detenție, <clears throat> deci în detenția provizorie sau pedepse scurte de mai puțin de un an, în timp ce în celelalte tipuri de instituții penitenciare pentru executarea pedepsei, centre de detenție sau casă centrală cum ni se spune, Acolo nu se afectează mai multe persoane decât numărul de locuri, dar în arestul preventiv nu așa stau lucrurile și în aceste locuri suprapopulare este de 140%, uneori chiar peste 150% sau chiar 200%. Consecința este evident o promiscuitate de insuportat în celulă, o lipsă totală de intimitate și acest uh, redus la îngrijiri, la activități. În aceste centre de detenție se rămân 22 de ore din 24 în celulă în aceste condiții. Pentru îngrijiri e ceva asemănător. Totul se bazează pe numărul de supraveghetori, Um, activități, uh, totul se bazează pe capacitatea teoretică și nu pe numărul de persoane în detenție. Și, în fine, situația nu diferea foarte mult acum câțiva ani. În 1990, nivelul de supraaglomerare era de peste 120%. Între timp s-au creat peste 22.000 de noi locuri în închisori. În fine, toate acestea arată că există o progresie a nivelului de detenție pe măsură ce se noi închisori. S-a trecut de la 78 de deținuți la 10.000 de locuitori, acum la aproape 105 uh, deținuți la 100.000 de locuitori. Când ne uităm la scară europeană, la acest nivel, uh, suntem oarecum în zona medie, dar trebuie să ținem cont de anumite aspecte și anume faptul că această evoluție a nivelului de detenție care a crescut considerabil. De fapt, nu e evoluție, o corelare între delinvență și criminalitate în țară, conform statisticilor, pentru că acestea sunt măsurate în caz de victimizare sau culegeri de crime și delicte constatate de serviciile polițienești, dar există și analize care arată că este o tendință de scădere a unor tipuri de infracțiuni, furturi, jafuri care au scăzut, omuciderile rămân la un nivel destul de redus și avem chiar o scădere a agresiunilor fizice. Ce mai arată acestea? Că până la urmă nu delinvența sau infracționalitatea determină nivelul de detenție, ci sunt doar orientări politice penale. În Franța, în ultimii ani, orientările politicii penale s-au îndreptat eh, spre a recurge tot mai mult la încarcerare cu o penalizare tot mai mare de diverse comportamente, s-au înființat diverse delicte, eh, cercetorie agresivă, racolarea pasivă, ocuparea ilegală a unui imobil a devenit infracțiune, de asemenea în dezvoltarea de proceduri de judecată rapidă cum ar fi prezentarea imediată în fața unui judecător, toate acestea duc la mai multe pedepse ferme cu închisoare. Peste 70% de pedepse cu închisoare în această prezentare imediată în fața judecătorului. E o inflație de sancțiuni pentru o măsură care a fost abrogată în 2014, dar efectele ei au fost mari. Aceste dispoziții solicitat uh, cu regularitate în campaniile electorale ideea de a avea o pedepsă sistematic mai mare în caz de recidivă cu o constrângere. Dacă magistrații vor să facă derogare, e nevoie de o motivare specială, ceea ce revine periodic ca și când ar fi o soluție. Și în fine am constatat că asta a dus la o creștere a pedepsilor cu închisoarea care se pronunță, care s-au multiplicat cu 1,6 în primii trei ani de când avem cifre, după aplicarea dispozitivului, deci din 2008, uh, deci inclusiv 2010. Toate acestea au provocat o creștere a pedepsilor cu închisoarea de aproape 40%, ceea ce corespunde la 4.000 de ani închisoare țintă publicul cel mai desocializat, uh, cel mai înclinat să comită infracțiuni, <clears throat> public toxicoman sau cu dependență de alcool și mai recent o creștere neliniștitoare a detenției arestului provizoriu, numărul de deținuți a crescut cu aproape 20% în ultimii doi ani și Nu avem date statistice pentru a avea o explicație limpede. Ce e sigur este că legat parțial de creșterea încarcerărilor pentru infracțiuni legate de terorism, dar nu doar, ci uh, traduce și o mai mare tendința magistraților de a recurge la arestul provizoriu. Existau dispoziții care încercau să limiteze detenția provizorie care ar trebui să fie doar excepție, dar nu se întâmplă. Celelalte sisteme cu domiciliul obligatoriu sub supraveghere electronică care e între controlul judiciar și detenția provizorie și până la urmă se utilizează foarte puțin acest tip de dispozitiv doar 400 de persoane care sunt supuse acestui arest la domiciliu, iar între timp avem 20.000 de deținuți în arest preventiv. Un alt element de care trebuie să ținem cont este că în aceeași perioadă avem țări care, din potriva, au avut o experiență a unei scăderi a populației din închisoare. Cum se întâmplă în Germania, în țările de jos, Italia, care a fost constrânsă printr-o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului să aplice măsuri structurale pentru a reduce supraaglomerarea. Iar motivele sunt diverse. Țările de jos care a intrat într-o logică a scăderii din motive economice, bugetare, alte țări, cum ar fi cele din Scandinavia, până la urmă au demarat această politică de scădere carcerală de mult timp și acum rata este de 55% de mii locuitori. Se aplică o politică conștientă, metodică de reducere penală, fără ca astăzi să se pună sub semnul întrebării și e ceva relativ stabil și ținând cont până urmă de aceste țări care se bazează pe rezultatele cercetărilor și recomandările Consiliului Europei în materie de criminologie și care au ținut cont și au integrat în politica lor publică efectele negative ale încarcerării. Știm că acesta favorizează recidiva prin mai multe mecanisme de, de socializare. Uh, izolarea de rețele sociale familiale precarizează situațiile, mai ales în ce este ocuparea forței de muncă, mm, o șubrezire fizică, psihică a persoanelor deținute și mm, cu un mediu criminogen special în Franța, există lacune în ce privește rezolvarea problemelor pentru persoanele încarcerate. Franța se ajunge la o situație în care 63% dintre persoanele condamnate în 5 ani după ce au ieșit din închisoare, dar știm că alternativele ar funcționa mult mai bine și situația în evoluează. În caz de alternativă, rata este de 16%, suntem la 47% de condamnare ulterioară în primii 5 ani după eliberare. Ne întrebam cum să reducem populația carcerală în Franța. Guvernul francez um, preconizează să construiască noi centre de detenție și ținând cont și de o creștere a ratei de detenție. De fapt, e o abordare cu totul contrară și se spune că se va ajunge la celule individuale în 2025, dar chestiunea uh, dreptului la celule individuale recunoscut de, de la 1875 și nu mai e aplicat, de fapt, cam de la aceeași dată. S-a anunțat construcția de aproape 20.000 de noi locuri în închisori. La ieșire și cu acceptarea unei rate de detenție care trece la 115% sau 115 deținuți la 100.000 de locuitori. Știm că e o abordare contraproductivă cu efecte. Toate programele de construcții din 1987 încoace au grevat bugetul administrației penitenciare și e o logică agravată și începând cu 2002 cu recurgerea la sisteme de parteneriat public-privat, contracte care permit statului de fapt să construiască <clears throat> fără credite de plată, se îndatorează pe 25-30 de ani și vor rambursa prin uh, intermediul chiriei, dar ratele dobânzii sunt foarte mari, 2 sau 3%, ceea ce se dovedește o adevărată prăpastie financiară pe termen îndelungat. Datoria din prezent este de aproape 6,3 miliarde de euro datorie pentru aceste construcții din trecut și cu noul program e vorba de a crește la 7,8 miliarde, deci toate acestea vor crește ulterior efectele și o reducere a întreținerii parcului penitenciar, sume mult mai mici decât ar fi trebuit să fie alocate cu mai puțin decât jumătate ce ar fi necesar pentru acest parc și până la urmă parcul s-a învechit prematur. Peste o treime dintre celule sunt uh, cu totul uh, învechite. Cu toate acestea, chiar în viitorul proiect de buget, pentru anul 2017 nu se prevede nicio creștere a creditelor pentru întreținere, totul se duce spre construcție. Activitățile în detenție rămân cu totul neglijate, deși recomandările Consiliului de Europei erau de avea 8 ore de activitate pe zi. Deocamdată deținutul poate avea acces doar la o oră și 30 de minute de activitate pe zi. Încă o dată cu realități foarte diferite, în funcție de <clears throat> tipul de penitenciar sau închisoare, în unele există mai multe activități, dar media rămâne cam cea la care m-am referit. Avem cam un cadru didactic la 100 de deținuți și mai puțin de unul din patru deținuți are acces la învățământ, ceea ce e mult mai puțin decât se cere formare profesională. Doar una din șase se poate înscrie la un curs și cu toate acestea știm că sunt nevoie deosebită. 23% de persoane care sunt în situație. 23% dintre deținuți sunt analfabeți sau aproape analfabeți, cu siguranță nu au participat la, la învățământ. 75% dintre deținuți au o diplomă mai slabă decât diploma de bacalaureat. Iată, guvernul pur și simplu nu se gândește la oamenii care n-au ce face în uh, închisoare. S-a tot vorbit despre tema aceasta, dar nimic nu se întâmplă. Uh, de ani de zile spunem din nou și din nou că 20% dintre deținuți au probleme uh, sau tulburări, suferă de tulburări psihice, uh, și există o mișcare a populației carcerare în direcția instituțiilor de, pentru persoanele cu tulburări mentale. Iată, lucrurile nu s-au schimbat. Poate singura modificare adusă a fost construcția de spitale în cadrul acelorași penitenciare. Situația, iată, fiind înrăutățită și mai mult. Nimeni nu se gândește la pedepsele scurte, care sunt, după cum bine se știe, uh, nocive. 19.500 dintre persoanele închise în centrele de detenție privativă, de detenție preventivă sunt uh, Uh, condamnată până la urmă la cel puțin un an de închisoare. 4.000 mm, și ceva primesc o pedapsă de 2 ani de închisoare. Conform legislației în vigoare, aceste pedepse cu închisoare ar putea fi transformate în pedepse administrative sau uh, în uh, pedepse care să nu implice privarea de libertate, dar aceste legi nu sunt aplicate. Pur și simplu, guvernul decide să uh, construiască noi și noi uh, uh, închisori uh, pentru a acomoda aceste persoane care teoretic ar putea să rămână în libertate în ciuda faptului că au comis infracțiuni, e drept, infracțiuni foarte sau mai puțin grave. Cred că mi-am depășit timpul, prin urmare mă voi opri aici. Mulțumim, mulțumim, stimată doamnă. Da, prezentarea dumneavoastră a fost deosebit de interesantă. Iată, dumneavoastră ați vorbit despre persoanele vulnerabile aflate, aflate în detenție. Bineînțeles, ați subliniat toate problemele cu care se confruntă sistemul carceral. În cele ce urmează o vom asculta pe doamna Snaken, care ne va vorbi despre reintegrarea în societate a foștilor deținuți Doamna Snacken, Snacken este profesor de criminologie, penologie și sociologie la Universitatea Liberă din Bruxelles. A lucrat de asemenea în cadrul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și este de asemenea membră a Consiliului pentru Cooperare în domeniul penologic de la Consiliul Europei. Vă urez bun venit și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. De la bun început vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată. Iată, avem uh, posibilitatea de a discuta această temă, care ar trebui până la urmă să fie una de interes pentru întreaga uh, societate. Este vorba despre reintegrarea foștilor deținuți. Subtitlul prezentării mele este Demnitatea umană și uh, securitatea comunităților, siguranța la nivelul comunităților. Adeseori uh, cele două idei sunt considerate aflate, a fi aflate în dihotomie, dar de fapt ele merg mână în mână. De ce există această legătură între uh, între ideea de securitate a comunității și încarcerare, pentru că de fiecare dată când se com- comite o infracțiune, toată lumea consideră că comunitatea este în siguranță, dar prizonierii respectivi vor ajunge la un moment dat din nou în sânul societății și tocmai de aceea reintegrarea lor în societate trebuie să fie una dintre uh, dintre ambițiile primare în contextul acesta. Da, bineînțeles, reintegrarea nu poate fi făcută așa de pe azi uh, pe mâine. Ea trebuie să fie pregătită. S-a recunoscut deja că reintegrarea împreună cu pedapsa trebuie să fie să fie unul dintre, una dintre ambițiile sistemului carceral. Nu vom intra în detalii, dar există o serie de cazuri în care uh, tribunalele sau instanțele au decis că uh, eliberarea pre, uh, preventivă sau anticipată uh, este o condiție pentru reintegrarea mai apoi a foștilor uh, deținuți. E important ca această, uh, această eliberare uh, mai rapidă însă să fie pregătită în prealabil. Important în special pentru persoanele condamnate la închisoarea pe viață, din ce în ce mai mulți, din păcate, așa cum a spus instanțele în 2013, nici a nu se oferi posibilitatea aceasta de eliberare anticipată a persoanelor condamnate la sentința, pe viață uh, Uh, este până la urmă o încălcare a drepturilor omului. Uh, dreptul la speranță este absolut esențial. Până și uh, cei condamnați pe viață au dreptul să fie, să-și vadă cazul lor reevaluat și să aibă posibilitatea de a fi eliberați. Unii dintre ei, da, poate sunt mult prea periculoși și nu pot fi eliberați, dar în cazul unora eliberarea aceasta poate fi o soluție. În ianuarie 2017 s-a pronunțat o nouă sentință foarte importantă, dar din păcate nu o putem trata acum în detaliu. Uh, instanțele au decis că autoritățile naționale trebuie să le ofere prizonierilor un regim cancelar care să le permită să se reabiliteze. Uh, mijloacele trebuie să fie puse la dispoziția prizonierilor. Dar uh, toate aceste sentințe pro, pronunțate de către uh, diferite tribunale, bineînțeles, trebuie să ducă la o schimbare a regimurilor car- carcerale din Uniunea Europeană. În articolul 3 uh, al uh, Cartei privind uh, drepturile omului se spune clar că condițiile de detenție și facilitățile, măsurile sau tratamentele uh, Uh, capabile pentru a permite prizonierului să se reabiliteze uh, trebuie să fie puse la dispoziția tuturor deținuților. Nu voi trata în detaliu următorul slide. Uh, de ce? Pentru că se face aici trimite la celelalte instrumente ale Consiliului Europei și acestea au fost deja tratate de către colegii de la Consiliul pentru Penologie și, prin urmare, eu mă voi concentra acum pe reintegrare și ce înseamnă reintegrarea. Uh, S-a spus deja, de fapt, colegul meu de la Observatorul Internațional pentru Închisori a spus că trebuie să ținem cont de diferitele caracteristici ale populației carcerale. Trebuie să ne uităm și la sentințe, cine ajunge la închisoare și care sunt implică, implicațiile pe care caracteristicile populației car, uh, carcerale le are asupra manierei de reintegrare. Deci trebuie să analizăm regimurile carcerale, uh, Uh, pregătirea pentru eliberare și ce se întâmplă după eliberare, pentru că reintegrarea uh, merge dincolo de ieșirea din închisoare, uh, procesul se continuă și după eliberare și, bineînțeles, implică și societatea, pentru că societatea trebuie să-l accepte pe fostul deținut în uh, situa- uh, care este situația în Europa uh, la nivelul populației carcerare. Ei bine, deținuții sunt de obicei mai săraci, au o educație slabă, um, nu au o evoluție foarte încurajatoare pe piața muncii, sunt de obicei reprezentanții ai unor minorități etnice. De asemenea, Știm uh, prea bine că gravitatea infracțiunii și cazierul uh, judiciar sunt esențiale pentru în luarea unei decizii de către un uh, judecător în ceea ce privește încarcerarea sau, din potrivă, eliberarea unei, unui, uh, unui uh, infractor. După aceea știm că tipurile de infracțiuni uh, variază în funcție de mm, deceniul la care ne referim. Dacă în trecut uh, violența era cea mai importantă infracțiune, în momentul de față infracțiunile preponderente sunt legate de uh, terorism. Trebuie să ținem cont de faptul că, iată, și această teamă de risc până la urmă schimbă mm, comportamentul uh, judecătorilor în momentul în care pronunță anumite uh, uh, sentințe. Bineînțeles, condițiile socioeconomice sunt uh, esențiale. A nu avea un domiciliu stabil, a nu avea un loc de muncă stabil, a avea o uh, educație redusă, din păcate, sunt precondiții adeseori pentru viitori uh, uh deținuți. Deci, iată, în uh, acestea sunt categoriile de populație care sunt uh, închise sau se află, sunt preponderente în penitenciarele noastre și de aceste specificități trebuie să luăm să ținem cont în contextul reabilitării și uh, reintegrării în uh, societate. Există o mulțime de uh, Uh, studii care vizează evoluția uh, deținuților pe parcursul detenției. Uh, trebuie să, ținem, să se ține cont de tipurile de măsuri care trebuie să fie implementate în penitenciare pentru ca populația carcerală să poată fi reintegrată. Uh, Trebuie să ținem uh, cont de vulnerabilitatea persoanelor din închisoare pentru a putea să ajungem la o situație normală în cazul lor. Deci nu putem, uh, nu putem importa pur și simplu ceea ce considerăm a fi normal în societatea liberă, în închisori. Uh, pentru a ajunge la normalitate trebuie să venim cu măsuri țintite în funcție de specificitățile populației carcerale. Reintegrarea este legată de demnitatea umană, cum am spus, dar are de-a face și cu recitiva. În ultimii 25 de ani am văzut că a, există din ce în ce mai multă încredere în uh, programe de reabilitare și reintegrare. Există o serie de școli în acest domeniu. Avem a, uh, școala care pune accent pe nivelul de risc al fiecărui infractor, infractor pune accent pe uh, diferite programe comportamentale ca soluție pentru normalizarea anumitor infractori, dar din păcate, din păcate această școală se concentrează mult prea mult pe risc și eficiența acestei școli este mai scăzută. Există alte școli însă care pun accent pe părțile bune ale infractorilor, școli care le permit acestor oameni uh, deținuți să se exprime prin prisma uh, punctelor lor forte. După aceea, există studii care ne arată de asemenea că deși mi s-a spus la școala de drept că recidiva nu este obligatoriu, obligatorie, există studii care ne arată că recidiva, din păcate, este o realitate sistemul juridic trebuie să ajută pe, pe, pe foștii deținuți. Uh, pericolul de recidivă exist, este mare, însă prin asistență această recidivă poate să fie prevenită. E drept, procedura este una foarte, foarte complexă și experiența ne arată lucrul acesta. Și ce ar trebui să facem în închisori? Iată, multe dintre recomandările uh, care au fost create de Consiliul European uh, pun accent pe planificarea sentințelor. Adică din primul moment de detenție ar trebui să se lucreze cu prizonierul, să se vadă de ce respectivul prizonier a ajuns în închisoare și cum perioada de detenție ar putea fi folosită într-o manieră uh, fructuoasă. Uh, în momentul în care vorbim despre planificarea sentințelor, trebuie să ținem cont și de situația specială a deținuților din străinătate. Există din ce în ce mai mulți astfel de deținuți care nu ar trebui să se întoarcă în societățile noastre, ci ar trebui să se întoarcă în societățile lor și asta cauzează o serie de probleme în contextul planificării sentințelor și reintegrării. Nu avem timp să analizăm în detaliu această temă. În ceea ce privește eliberările uh, eliberările anticipate, există, există nevoia de pregătire a eliberării condiționate, anticipate, e nevoie de un fel de asistență oferită fiecărui infractor în parte. Deci, iată, politicienii, dar și sistemul uh, juridic uh, trebuie să-și asume responsabilitățile acestea în cazul în care își doresc ca reintegrarea să fie o realitate. Uh, și cei doi actori trebuie să meargă um, chiar mai departe, să țină cont de efectele pe care cazierul judiciar îl poate avea asupra reintegrării unei persoane în societate. Știți prea bine, o, un cazier judiciar îți uh, răpește pur și simplu dreptul de a vota, dreptul de a primi o locuință, de a lucra din nou. Iată, aceste, tocmai aceste, uh, acești factori care duc la creșterea populației carcerale uh, sunt favorizați până la urmă de rezultatul uh, procesului juridic. Mai există și impedimente socioeconomice, după cum vedem pe slide-ul următor, pentru reintegrarea în comunitate mă refer la, spre exemplu, la încrederea care ar trebui să meargă mână în mână cu reintegrarea. Există în continuare stigmatul uh, cu care se confruntă fiecare fost deținut. Uh, stigmatul nu uh, dispare niciodată, chiar după elibertate, eliberale. De asemenea, uh, posibilitatea persoanelor de a se reintegra pe piața uh, muncii sunt uh, foarte uh, foarte, este foarte scăzută. Și vedeți pe slide-ul acesta care sunt costurile sociale ale, ale lipsei de integrare a uh, foștilor deținuți, în societate. De altfel, sărăcia este cauza creșterii populației carcerale și în același timp uh, uh, populația carcerală eliberată duce la rândul său la creșterea sărăciei. Deci trei uh, faze de reintegrare a deținuților. În primul rând, instituțională, pregătirea reintegrării de la început, trebuie să existe un plan de acțiune cu participarea prizonierului și nu fără ținut. Dacă acesta nu este impl- implicat, uh, planul de acțiune nu are niciun, uh, nicio șansă de succes. Mai trebuie să existe și un tratament instituțional care să pune accent pe abilități și pe obiectivele de reintegrare și după aceea avem o nevoie de o reintegrare structural, uh, structurată. Mai întâi de toate trebuie să se acopere nevoile imediate, precum al, al, hrană și adăpost și după aceea nevoile speciale. Și după aceea mai avem în al treilea rând reintegrarea la, în interiorul comunității. Trebuie să includem aici uh, cetățenii, uh, familia, de asemenea, dacă e ca deținutul să se integreze, reintegreze cu succes. În momentul de față există state care vorbesc despre uh, justiție nu dură, ci inteligentă. Ce înseamnă justiția inteligentă? Închisorile sunt foarte scumpe și multe dintre problemele care se încearcă a fi rezolvate în închisori nu pot fi rezolvate decât în comunitate. Deci de ce să nu fim uh, inteligenți și să investim acolo unde problemele chiar pot fi rezolvate și anume în comunități? Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc uh, doamnei profesor Snecken pentru intervenție. Dacă îmi dați voie, pentru că și înainte să fiu membru al Parlamentului m-am ocupat de, ocupat de aceste aspecte, trebuie să spun că mi-a plăcut foarte mult uh, ce a spus despre reintegrare, despre importanța implicării familiilor și a rețelelor sociale. Am lucrat mult în acest domeniu, deci mă bucur de faptul că ați pomenit și dumneavoastră acest lucru. Continuăm acum. Programul nostru foarte interesant. Urmează acum o prezentare în legătură cu cele mai bune practici în mediul carceral. Domnul Lars Witholm ne va vorbi despre acestea și trebuie spus că a lucrat mulți ani în uh, sistemul de penitenciare și probațiune din uh, Suedia, după care a fost detașat în Irak, în cadrul EU Just Lex. Deci, vă mulțumesc și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt Lars Witholm, vin de la Serviciul Suedez de Închisori și Probațiune, unde lucrez de vreo 30 de ani, așa că o să vă spun pe scurt uh, cum lucrăm noi în acest serviciu. Mai întâi câteva date. SPPS, acronimul acestei instituții, este o agenție guvernamentală subordonată Ministerului de Justiție. Avem aproximativ 9.000 de angajați, e a patra cea mai mare agenție guvernamentală din Suedia. Ne ocupăm de închisori și de ofițerii de probațiune. Avem 33 de închisori în care avem 1600 de clienți în fiecare zi, închisori pentru detenție provizorie, după aceea 46 pentru detenție, cu aproximativ 3800 de persoane. Avem 34 de ofițeri de probațiune și aproximativ 10.800 de persoane de care aceștia se ocupă, care sunt în program de probațiune. Nu avem suprapopulare în închisori, ci mai degrabă din potrivă. În ultimii 10-15 ani am văzut o rată tot mai mică de recidivă și, deci, numere mai mici de persoane în închisorile noastre, avem o reducere de cam 10%. Pot exista mai multe motive care să explice această situație, dar eu cred că unul dintre ele e că um, activitățile noastre pentru preîntâmpinarea recidivei sunt foarte importante. Filozofia de bază pentru întregul sistem de justiție e că instanța ar trebui mai întâi să țină seama de orice altă sancțiune decât cea uh, privativă de libertate. Uneori nu e posibil, infracțiunea e foarte gravă și persoana trebuie condamnată la închisoare. Dar încercăm să îi ajutăm pe oameni să revină în societate și apoi să uh, se lupte cu consecințele privării de libertate. Sarcinile noastre principale acum să reducem riscul de recidivă. Este obiectivul nostru absolut, primar, și facem asta prin pregătirea celor din închisori pentru eliberare. Și motoul nostru este mai bine afară. <clears throat> Adică, cei care sunt uh, privați de libertate ar trebui să fie mai bine înzestrați să reziste fără a apela la infracțiuni, la droguri și așa mai departe. Așa că punctul de plecare este un tratament, o abordare individuală. Clienții noștri sunt considerați indivizi, nu partea unui grup. Considerăm că e vorba de un drept uman fundamental. Fiecare persoană din instituția noastră este evaluată, îi se face un profil de risc și, bineînțeles, avem și un obiectiv de securitate, trebuie să ne asigurăm că aceste persoane, când revin în societate, nu mai comit infracțiuni, că nu mai folosesc droguri. Deci încercăm să ne ghidăm după trei concepte. Siguranță, umanitate și eficiență. Există, deci, principii cu adevărat de bază în sistemul nostru penal. În primul rând, privarea de libertate. Nu înseamnă că trebuie să fii pedepsit în plus. E suficientă această pedeapsă, deci trebuie să avem o abordare deontologică și să respectăm valorile umane și, bineînțeles, așa ne formăm profesional personalul. Încercăm să creăm un echilibru între securitate și tratament. Bineînțeles, trebuie să avem un nivel de securitate suficient dacă vrem tratamente mm, eficace. Un alt principiu de bază este că nu trebuie să supunem clienții la condiții mai stricte decât este nevoie. Așa că facem diferențieri în funcție de riscuri, riscuri de recidivă, riscuri de comportament violent și așa mai departe. Există deci trei niveluri pentru instituțiile noastre. O, avem o categorie 1 care e de fapt închisoarea fără ziduri pentru persoane cu risc mic sau care urmează să fie eliberate în curând. Deci ne concentrăm pe închisori mici față de alte țări europene. Cea mai mare instituție de la noi are cam 500 de locuri, mult mai puțin decât în alte state membre și, bineînțeles, avem unități foarte mici în închisorile tradiționale. Deci încercăm să nu avem mai mult de 30 de clienți împreună de exemplu, într-o închisoare de nivel mediu de securitate. Motivul este că vrem să putem controla clienții, dar vrem și să-i ajutăm să îi influențăm, să vedem care este cu adevărat atmosfera într-o anumită unitate. Încercăm deci să ținem seama de întregul mediu, întreaga situație dintr-o unitate. să ai un mediu în care să nu existe multă violență sau utilizarea drogurilor, pentru că altfel nu poți să tratezi clientul. Când vorbim de securitate, vorbim de securitate dinamică. Acest concept presupune mai multe elemente. Unul dintre cele mai importante e că personalul nostru chiar trebuie să fie prezent printre prizonieri. Nu pot să stea în spatele unor panouri de sticlă sau uh, să se uite doar la prizonieri. Trebuie să interacționeze cu ei, să-i ajute, să îi abordeze în mod profesionist, să poată simți atmosfera din unitatea respectivă. E o componentă foarte importantă a activității noastre. Spunem mai devreme că ținem seama de riscuri în activitatea noastră, dar și de nevoi. Odată ce intri într-o instituție, ești evaluat pentru risc și nevoi și ceea ce am încercat noi să facem este să identificăm care sunt riscurile. Riscul de recidivă, riscul ca persoana să devină violentă sau să folosească droguri, și încercăm să vedem care le sunt și nevoile. Odată făcută această evaluare, ne gândim la tipul de măsuri care se impun ca să reducem riscurile și ca să ținem seama de nevoile clienților și planificăm măsurile individual. E un fel de plan de tratament pentru întreaga durată a pedepsei care se face atunci când persoana ajunge în instituție. De asemenea, e inclusă și perioada de probațiune când începe reintegrarea. Deci lucrăm și cu ofițerii de probațiune. Foarte repede încercăm să vedem cum va fi eliberată persoana, care sunt posibilitățile. <clears throat> Avem mai multe măsuri în vederea eliberării ca și în alte state membre, există instituții semi uh, închisoare. Nu, oamenii nu sunt chiar în închisoare, dar nici, nici perfect liberi. Avem uh, instituții rezidențiale, mai ales pentru cei cu probleme de toxicomanie. Avem și sistemul de eliberare condiționată, adică poți părăsi uh, închisoarea pe durata zilei, ca să te tratezi sau ca să muncești undeva sau ca să mergi undeva pentru educație. Avem și eliberare condiționată extinsă, ceea ce înseamnă că poți sta acasă și ești supravegheat electronic în ultimele luni de pedeapsă. Ești acasă cu o brățară electronică în jurul gleznei și în felul acesta reintri treptat în societate. Și mai există și un sistem de permisiuni zilnice sau pe termen scurt. Unii au posibilitatea periodic să-și revadă familia pe durate scurte. Avem deci multe activități diferite în instituțiile noastre care au fost folosite pentru a diminua riscul de recidivă și pentru a ieși în întâmpinarea nevoilor clienților. De asemenea, facem acest lucru și pentru a-i ajuta să se pregătească pentru eliberare. E foarte important să reducem riscurile, riscul de revenire la o viață de infractor. Deci, trebuie să existe programe sprijinite de fapte, de probe și noi avem un program acum care se concentrează pe mai multe tipuri de infracțiuni, infracțiuni violente sau de natură sexuală sau pentru toxicomani. De asemenea, poți studia când uh, ești privat de libertate. Poți să urmezi și o universitate sau o formație vocațională, există tot felul de ateliere, pot să particip la cursuri de yoga, printre altele. Avem o eliberare condiționată după executarea două treimi din pedeapsă. Majoritatea celor elibera- eliberați sunt supravegheați. Bineînțeles, acest lucru trebuie planificat, gestionat și trebuie colaborat cu ofițerii de probațiune. Poate fi vorba și de o sentință separată, de exemplu, sentința ar putea să fie să fie în probațiune un anumit număr de luni. Cum vă spuneam, avem cam 10.000 de clienți eliberați condiționat sau cu sancțiuni alternative – ceea ce, bineînțeles, reduce riscul de suprapopulare în instituțiile noastre, dar e un avantaj și pentru că e o metodă de tratament. Un astfel de sistem e mai eficient de multe ori. Acest sistem deschis. Probațiunea înseamnă un fel de supraveghere, monitorizare, poți fi condamnat și la muncă comunitară. E un fel de tratament contractual, ceea ce înseamnă că se concentrează foarte mult pe tratamente pentru toxicomanii. De asemenea, există și supraveghere electronică, cum vă spuneam, când poți beneficia de această măsură până la șase luni. E un fel de arest la domiciliu, dar de fapt poți pleca de acasă, poți să mergi la muncă sau la studii. Deci încercăm să facem față provocărilor. De zeci de ani facem asta și trebuie să ținem seama de tot felul de condiții sociale. Vrem să ne asigurăm că scade rata recidivei, dar, bineînțeles, în continuare avem probleme, provocări. Una dintre problemele noastre pentru care suntem criticați e faptul că în uh, închisorile um, de detenție preventivă, e, condițiile sunt destul de dure. Există o izolare a prizonierilor. Încercăm să-i activăm pe cei care sunt în aceste închisori, pentru că ele au fost construite esențialmente pentru izolare. Deci e o mare provocare pentru noi, pentru personalul nostru. Bineînțeles, avem tot mai mulți uh, clienți cu probleme psihologice și aici trebuie găsit o metodă structurală ne trebuie o formare mai, o instruire mai bună ca să putem să gestionăm bine acești clienți. Și mai sunt și membri ai unor bande. Aceștia sunt cunoscuți în Suedia de mulți ani. Sunt bande de motocicliști, bandiți și de alte feluri și mai sunt și tineri, de obicei bărbați, din suburbii care nu lucrează, nu respectă autoritatea în niciun fel și comit infracțiuni împreună cu prietenii, după care schimbă grupul de prieteni. Deci, pentru noi e foarte greu să vedem uh, cum putem gestiona aceste structuri care nu respectă autoritatea. Dar acum mi-am epuizat timpul, așa că vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, mulțumesc și domnului Wild, Widholm. Mulțumesc în mod um, expres tuturor um, intervenienților care ne-au prezentat uh, situațiile din uh, penitenciare, ne-au vorbit despre situația celor vulnerabili din rândul prizonierilor, nu ne-au ascuns că sunt probleme care apar și pot apărea în urma aplicării măsurilor alternative. Ne-au vorbit și de regimul de reintegrare în comunitate, și de măsurile de reducere a riscului de recidivă. De asemenea, aș putea să vă spun din experiență personală că administrația penitenciarelor din Italia acordă importanță alegerii tipului de pedepse, mai ales pentru minori. Mulțumesc tuturor pentru intervenții și acum dau cuvântul colegilor din comisia noastră. Mai întâi, doamna Norica Nicolae. Uh, thank you, Chair. I will speak in Romanian because... Mulțumesc voi vorbi în română, deoarece subiectul e foarte provocator și foarte delicat. Am să vă vorbesc din postura unui fost membru activ al Asociației Internaționale de Drept Penal și Criminologie, astăzi în această sală, dar tot preocupat de situația închisorilor, pentru că dacă ne amintim cu toții de Michel Foucault, de celebra surveie et Punir, Uh, cred că analiza situației din uh, închisori este și o analiză de standard civilizațional și se impunea la nivelul uniunii europene abordarea și acestei componente destul de ignorată și de marginalizată de politicile publice. Uh, vin dintr-o țară, România, care a avut privilegiul să Uh, prin juriștii ei ca în 1936 să promoveze primele standarde de penitenciare la Liga Națiunilor, prezente și astăzi în abordarea Consiliului Europei. Dar acea țară astăzi uh, este una dintre țările cu o populație supraaglomerată, constant peste 100% grad de ocupare în centrele de detenție, curent 200% grad de ocupare în aceleași centre de detenție. Însă un lucru pentru mine este îngrijorător. În România, norma de hrană, și ați vorbit mulți dintre dumneavoastră despre norma de hrană europeană, este de 3,65 uh, lei, este moneda națională, ceea ce înseamnă sub un euro pentru un deținut și de 5,50 lei pentru un deținut uh, minor. În același timp, comunitățile locale preocupate de, de situația și de bunăstarea animalelor alocă pentru întreținerea unui câine zece lei. Pentru mine această situație a fost un semn de întrebare. Mai au politicile penale o vocație umanistă? Se mai gândesc uh, ele la a privilegia drepturile omului în abordare? Dați-mi voie să cred că sunt societăți în Europa, din păcate, că, pentru care răspunsul este nu nu pentru că nu există, de fapt, politici penale. Puțini specialiști, ca dumneavoastră, sunt cei care fundamentează politicile pentru diverse guverne. Vă mărturisesc că am avut cândva în România un institut de criminologie, dar uh, mulți politicieni au considerat că nu e benefic pentru a fundamenta o politică penală ceea ce mă îngrijorează pe mine este o radicalizare a răspunsului public și politic la fenomenul criminalității. este unul prezent dacă supravegherea s a sofisticat și în acest parlament discutăm foarte mult de controlul indivizilor și al cetățenilor prin, uh, uh, prin ascultare publică uh, închisoarea după părerea mea este departe de a răspunde standardelor Uh, pe care unii dintre noi profesioniști oameni politici le promovăm. v am vorbit despre o chestiune care aparent este banală dar spune foarte mult despre cât uh, de umanist este un stat și am uh, să aleg să vă vorbesc și despre o chestiune recentă care pentru că la bucurești am avut uh, demonstrații împotriva unei legi de grațiere. românia este unul dintre campionii condamnărilor la cedo în ceea ce privește nerespectarea uh, drepturilor fundamentale în regimul de detenție. ideea unui guvern de a promova o ordonanță de grațiere care să scoată din închisoare două sau maxim trei mii de oameni Uh, cu pedepse foarte mici, deci pentru oameni pentru care ar fi fost mai bine ceea ce spunea colegul nostru suedez, better out, pentru faptele pe care le-au făcut, dar uh, uh juriștii au considerat că e better in ca trendul nostru de politică penală, a generat un val de proteste. Ceea ce înseamnă fie că asistăm la o instrumentalizare de către politicieni a politicii penale, și de utilizare a uh, acestor chestiuni care vă mărturisesc în opinia mea sunt standard civilizațional pentru o națiune ceea ce este foarte rău. asta poate duce la o radicalizare a populației și la o atenuare a oricărei valori minime de umanism pe care trebuie să o aibă și pedeapsa dar pe care trebuie să o aibă și executarea pedepsei și aș vrea să am uh, subliniat acest lucru pentru că este un fenomen interesant cu cât uh, societatea se radicalizează instrumentată sau nu de politicieni împotriva acestei componente care este uh, considerată nefrecventabilă social cu atât standardele noastre se degradează și se diminuează o altă chestiune pe care aș vrea să o subliniez este rolul formal a ceea ce dumneavoastră în unele sisteme aveți uh, uh, judecătorul de aplicare a pedepsei lipsa de specializare lipsa de magistrați fac din uh, pedeapsă nu un instrument care să aibă dubla componentă pedeapsă și reeducare ci un instrument absolut represiv este o chestiune care în opinia mea merită analizată cred că uh, la dumneavoastră acest lucru nu se pune dar noi avem și un alt tip de experiență gulagurile comuniste probabil că au marcat foarte mult și abordarea politicilor uh, penale actuale. Și o a treia întrebare pe care eu mi-am pus-o și continui să mi-o pun în continuare lucrând și pe domeniul securității este Oare într-o societate în care comunicarea este fluidă și nu o poți nega nici oameni, uh, persoanelor în uh, regimurile de detenție, uh, lipsa unui tratament penal adecvat poate genera radicalizare? Avem exemplu grupurilor teroriste care inițial au utilizat persoane condamnate și mă refer la Franța și la Belgia, și care, cărora regimul de detenție nu le-a dat o șansă spre normalitate ci dimpotrivă i au radicalizat. aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră și uh, vreau să subliniez încă o dată că am fost profund impresionată de abordarea acestui raport este prima oară când se întâmplă prima oară după știința mea în acest mandat când comisia libe face acest lucru și sunt onorată de uh, prestațiile profesionale ale speakerilor noștri. Mulțumesc, mulțumesc colegei Nicolai și dau cuvântul domnului Faristi. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea mai întâi să revin la reinserție, principiul de care vorbea și doamna Snacken. E un principiu recunoscut de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de normele europene. Există și decizia cadru 2008-909 care permite transferarea unui prizonier în alt stat membru pentru a-și executa pedepsa ca să fie încurajată reintegrarea socială. Executarea acestei pedepse în statul de execuție nu trebuie să împiedice reintegrarea socială a condamnatului. Și mai e și o relație între um, condamnat și uh, țara de executare. Poate are legături culturale, familiale uh, cu această țară. Din păcate, Spania nu recurge la această soluție. Există mulți uh, deținuți care își execută pedepsele la sute de kilometri de locul de origine. Uh, de locul natal. Ori acolo se găsesc acele legături pe care le menționa decizia cadru. Așadar, nu se aplică acest principiu. Pe de altă parte, uh, reprezentanta de la Observatorul European pentru Prizonieri uh, a menționat pe cei vulnerabili, mai ales cu probleme psihologice. Și aceste persoane ar trebui să beneficieze de măsuri alternative la detenție, pentru că riscul pentru sănătatea lor e foarte mare și dreptul lor la sănătate riscă să nu fie respectat. Nu există doar accesul la îngrijiri de sănătate. Uh, trebuie să vedem dacă închisoarea e compatibilă cu tratamentul pe care îl urmează, dacă există alte posibilități, există protocole pentru suicid, posibilități de transfer în uh, centre psihiatrice. Poate că închisoarea nu e suficientă sau ce există în închisoare nu e suficient pentru tratarea lor. Și apoi, o întrebare. Închisoarea e un loc bun pentru aceste persoane sau am putea să ne gândim la me- uh, mecanisme mai eficace? Mulțumesc. <clears throat> Președinte, mulțumesc foarte mult și acum o să îi dau cuvântul domnului Sipă. Thanks a lot, Chair. Doamne Sipă, mulțumesc, doamna președinte, e foarte dificil. Aș vrea să spun atât de multe lucruri, dar ar trebui să mă concentrez pe câteva întrebări adresate celor de la prezidiu. Prin urmare, acum o să vorbesc în germană. Ich würde damit beginnen, dass es eigentlich Aș începe cu faptul că e înfiorător faptul că Consiliul Europei de ani de zile se ocupă de problema aceasta a condițiilor din închisori. Dacă astăzi, în cele mai diverse ale țări ale Europei, uh, vedem că condițiile sunt um, um, foarte diferite și foarte proaste, e încă și mai îngrozitor. Ar trebui să ținem seama și de mediul politic. Un antevorbitor a spus că și atunci când uh, rata criminalității nu crește, uneori numărul celor încarcerați crește și cred că e o tendință periculoasă trăim momente dificile uh, când, în ciuda faptului că infracționalitatea se reduce, există o uh, percepție de nesiguranță în societate um, și împinge guvernele să ia măsuri mai dure sau să introducă pedepse pentru fapte care nu erau pedepsite cu privarea de libertate sau la prelungirea pedepselor. Uh, ceea ce apoi, în statistici, duce iarăși la efectul acesta că oamenii se simt tot mai nesiguri pentru că sunt tot mai mulți oameni în închisori. E o evoluție foarte periculoasă. Un alt lucru, mulți cetățeni uh, care rar au contact cu sistemul de justiție presupun că cineva care e încarcerat e un criminal cu care e mai bine să n-ai nicio legătură, niciun contact. Dar știm foarte bine că sunt mulți în închisori, mulți oameni care au greșit ceva, care poate sunt răspunzători, poate chiar și pentru moartea unei persoane, dar nu cu intenție, din culpă sau din, uh, dintr-un accident. Deci, ar trebui să fim atenți să nu ajungem să avem în închisori mai mulți oameni decât e nevoie și, uh, pe, uh, de asemenea, Uh, știm că în multe țări nici nu se pune problema alternativelor. Știu că și în Parlament, în mandatul precedent, am vorbit despre faptul că pentru multe fapte, cu siguranță ar trebui să existe alternative la pedepsa cu închisoarea, dar e clar că în statele membre încă nu se vorbește despre acestea. Aș pune câteva întrebări care poate își vor găsi răspunsul, uh, poate vor răspunde invitații noștri ce se întâmplă cu uh, uh, acele brățări sau echipamente electronice pentru uh, pe, fapte cu pedepse mici. Ce se întâmplă cu suprapopularea anumite uh, centre? E vorba cumva de faptul că, în general, în acele țări, uh, Uh, se acordă, se dă o sancțiune cu privarea de libertate, fără a se lua în calcul și alte posibilități. Adică aș vrea să știu dacă există mm, instituții diferite pentru cei condamnați și, sau, și pentru cei care sunt reținuți înainte sau un scop de cercetare și cam cât durează reținerea uh, preprocesuală. Și din aceștia să vedem uh, pentru cât s-a constatat că nu există probe suficiente sau nici nu s-a deschis urmărirea penală ca să uh, vedem uh, ce condiții concret trebuie să supraveghem. Apoi, uh, personalul din închisori, iarăși un aspect important, nu doar numărul persoanelor angajate, ci și calificările lor. Uh, și colegul din Suedia a menționat că uh, și legătura socială, interacțiunea socială cu prizonerii e foarte importantă. Pentru că dacă condițiile sunt insuportabile și apoi e și puțin personal și prost format și nu se face diferențiere între cei cu adevărat periculoși și cei care mm, sunt condamnați o singură dată, atunci ajungem la o situație în care închisoarea în sine duce la o radicalizare în continuare și uh, cei care sunt uh, eliberați uh, simt ei însiși că nu mai au nicio uh, șansă decât să se întoarcă în acest mediu. Și uh, încă un lucru menționat și important, ajutorul într-o reintegrare într-o viață normală. Mi se pare că e adesea subapreciat acest aspect și știu că poate colegul din Suedia o să spună sau ceilalți despre această disponibilitate uh, a societății de a da o a doua șansă fostului uh, prizonier. Știu că cel mai bine ar fi să se discute despre motivele pentru care a fost în închisoare și apoi să vedem de ce unii rămân foarte mult în închisori. Acolo sunt, acolo e nevoie de uh, foarte mult sprijin Poate că cineva care de, stă de 15 ani în închisoare deja oricum uh, nu mai uh, prezintă niciun pericol, dar nimeni nu se preocupă. Uh, și apoi când e eliberat, nimeni nu se gândește că poate nu știe cum să-și cumpere bile de autobuz, cum să-și caute o locuință. În 20 de ani poate se schimbă multe uh, și cred că ar trebui ajutoare practice să existe. Și poate ultima întrebare în legătură cu situația actuală este câți uh, dintre vorbitorii de la podium sunt optimiști că în situații diferite, o să fim în situații diferite în anii următori și în cadrul închisorilor, dar și în alte domenii, dar și în ceea ce privește resocializarea, reintegrarea socială, astfel încât să nu mai se comită alte fapte penale. Grație, grație Birgit. Hmm. Mulțumim, Birgit, pentru această intervenție. Le mulțumesc tuturor colegilor și colegilor care au intervenit. Chiar dacă au fost scurte, au fost foarte interesante și profunde și întrebările au fost <clears throat> clare și cred că pot să spun că demonstrează interesul față de prezentările făcute de invitați la tema pe care o discutăm și eu aș avea atât de multe întrebări de pus, dar o să mă limitez la una singură pentru a da timp și pentru răspunsuri. O temă la care ținem foarte mult și noi în Comisia Liber și <clears throat> eu care mă ocup mai ales de protecția drepturilor copiilor, a minorilor, relații între deținuți uh, și copii celor care sunt la închisoare? Cum se păstrează relația dintre copii și părinților care sunt la închisoare? Nu o să pun decât această întrebare, deși aș putea pune o întreagă serie și unele au fost puse de colegi. Așadar, o să invit uh, să ia cuvântul diversi invitați pentru a răspunde la întrebări. Poate în ordinea în care au făcut și intervențiile, dar mai întâi, colega doamna Bergeru, Mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul, care ne-au clarificat multe puncte și au pus bine problemele. Problema esențială, adevărat, este supraaglomerarea și proasta repartizare a oamenilor în închisoare. Sunt unii care n-au ce căuta acolo, adulții vulnerabili, bolnavi psihici, care ar trebui să fie în uh, așezăminte de specialitate pentru a fi tratați, și cei periculoși pentru societate, care trebuie izolați tocmai pentru că sunt periculoși pentru societate, dar și pe ei trebuie să încercăm să-i reinserăm și apoi sunt cei care au făcut mici delicte, care n-au și în închisoare, pentru care pedepsele alternative sunt binevenite. Mă întreb dacă la pedepsele alternative am înțeles că brățară electronică, să de pedepsă, <clears throat> pentru a putea să meargă la lucru și în familia, n-am putea să preconizăm printre pedepsele alternative și o formare școlară, pentru că eu cred că micii delinvenți sunt adesea oameni născuți într-un mediu defavorizat, ehm, neculturalizați, sunt analfabeți și tocmai pentru că nu sunt adaptați la societate pe plan cultural, nu pot să-și găsească un loc de muncă care să fie satisfăcător. N-am putea oare să prevedem un program de reinserție care să-i uh, ajute să recupereze, deci când ies de la închisoare să aibă un progres pe plan cultural. Ar fi ceva, se face deja, e prevăzut ceva în acest sens. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc și colegii Bergeron și acum uh, domnul uh, Jairan are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. S-au pus multe întrebări, după cum a spus doamna președinte, multe foarte profunde. O să mă concentrez doar pe câteva dintre ele. Doamna Nicolae din România a subliniat și sunt conștient de faptul că Istoria, cultura, contextul fiecarei țări are o influență asupra politicii penale în prezent și în ce direcție se poate îndrepta. Fiecare stat membru, pe plan individual, trebuie să fie conștient de acest aspect. În egală măsură, <clears throat> ce a mai spus doamna Nicolai, în sensul că condițiile din închisoare din orice țară pot să aibă un efect profund asupra unor chestiuni cum ar fi radicalizarea spre extremism uh, violent și noi la PCCP în orientările și manualele noastre subliniem acest pericol al radicalizării. Mm, domnul din Spania a ridicat niște aspecte și chestiuni foarte interesante, cea legată de sănătatea mentală care poate să sufere un impact negativ de forma proastelor condiții de închisoare și și experiența încarcerării e ceva semnificativ. Sunt conștient din țara mea, din Irlanda, de un procent ridicat de oameni în închisoare care suferă de afecțiuni mentale. Încercăm să contracarăm pe diverse căi, inclusiv printr-un program pentru cei care sunt în arestul preventiv. Acestea fiind spuse, probabil că și în alte state membre Există astfel de experiențe, dar mai sunt multe de făcut cum reacționăm la cei cu probleme mentale, pentru că e o problemă atât de semnificativă. Doamna Sipal din Germania s-a concentrat în unele întrebări pe supraaglomerarea din închisori și a întrebat dacă asta se leagă, măcar parțial, <clears throat> de o lipsă de alternativă. După părerea mea, Elementele care contribuie la supraaglomerare pot fi multe, diverse, complexe. Vreau să aduc aminte că anul trecut Consiliul Europei a finalizat un document legat de uh, o carte albă legată de supraaglomerarea din închisori care recunoaște cauzele profunde, diverse pentru această supraaglomerare în închisori, de la faza arestului preventiv apoi uh, durata pedepsei cu închisoarea, când sunt pedepse scurte, lipsa de pedepse alternative și sublinează modalități în care se poate contracara aglomerare. și sunt ca și colega, membru al unui grup de lucru care încearcă să facă unele progrese în legătură cu constatările acelei cărți albe. Ne-a întrebat cât de optimiști suntem noi la prezidiu să vedem îmbunătățiri în sistem. Eu totdeauna fac treaba în Irlanda și ce facem la Consiliul Europei din punctul de vedere că trebuie să continuăm să sperăm. Echilibrul poate fi bun, dar balanța se poate înclina într-o direcție sau alta, mai ales în direcția negativă foarte ușor de diverse lucruri. Văd că se întâmplă foarte multe în întreaga Europa care demonstrează că schimbările pozitive sunt posibile. De exemplu, în țara mea, acum câțiva ani, am avut <clears throat> un vârf cam de 4700 de deținuți. Asta era nivelul de supraaglomerare și s-a redus cam cu 20% acum la 3600, 3700. Asta s-a făcut printr-o paletă de măsuri, o mai bună implementare a pedecerilor alternative, eliberare timpurie, supraveghere extinsă pentru cei în uh, eliberarea anticipată, înlocuirea cu serviciu comunitar și amenzi. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez, după cum se spune în Cartea Albă, cauzele supraaglomerării sunt complexe și reacțiile necesare trebuie să corespundă complexității. Italia este una dintre țările care, printre altele, au făcut uh, progrese semnificative prin acea abordare de a identifica cauzele profunde care duc și cu măsuri țintite, coordonate pentru a le contracara. Și, în fine, doamna președinte a pus o întrebare legată de menținerea relațiilor dintre deținuți și copiilor. După cum am spus mai devreme, este una dintre sarcinile de la PCCP în actualul program de activitate și Consiliul Europei la toate nivelurile mm, se ocupă în mod energic și a cerut pe CSCP să facă să progreseze cât mai mult în ideea de a face recomandări sau orientări cât de curând posibil pentru a afectează un număr atât de mare de oameni cu totul nevinovați care nu sunt condamnați la nimic, dar de fapt uh, execută și ei o pedepsă. Grazie. Mulțumesc și pentru răspunsul pe care mi l-ați dat la întrebarea adresată acum. Să-i dau cuvântul imediat doamnei Taneva pentru răspunsurile pe care le va da. Mulțumesc. S-au pus multe întrebări. Subiectul e foarte vast, dar ce aș vrea, de fapt, să vă transmit ca mesaj este dacă vreți o reformă a sistemului de justiție penală, nu doar administrația închisorilor sau serviciul de probațiune sunt cele vizate, ci e întregul grup de autorități, începând cu parlamentele, legiuitorii, ministerele, puterea judecătorească, comunități locale, opinia publică, mass media. Toată lumea e vizat și implicat și asta e foarte important. Du, dumneavoastră, ca parlamentar, puteți avea un rol foarte important de jucat pentru că sunteți legătura cu opinia publică, cu populația și cu politicienii. Trebuie să transmiteți ce e important și ce e în Cartea Albă privind supraaglomerarea. E nevoie de strategii naționale pe termen de lungat. Nu se poate doar o măsură izolată aici și acolo. Trebuie să vă gândiți um, pentru viitor și cu alternative utilizate. Dar dacă sunt fără o strategie, pot să ducă, de fapt, la ceva periculos la extinderea rețelei uh, criminale. Tot mai mulți oameni în închisoare, tot mai mulți și cu măsuri alternative. E nevoie de o strategie, o cooperare multe agenții, cu dialog uh, de la unii la alții și între țări, pentru că există și hotărâri la Curții Drepturilor Omului care cere sistematic un plan de acțiune, o strategie de la țări, de la statul respondent, ce intenționează să facă și dă termene limită. Dar în loc să așteptați o astfel de sentință a curții, asta puteți face în orice țară. Când există o scădere, cum ar fi în Germania, Olanda și alte țări, de fapt e o combinație de măsuri legislative, schimbarea codului penal, a codului de procedură penală sau executarea sentințelor cu practici judiciare, sensibilizarea instanțelor, cum există și alte soluții, alte căi cum a spus Suedia, cealaltă opțiune avem în loc de închisoare. Închisoarea ar trebui să fie măsura de ultimă instanță, și dar din păcate de primă instanță. Ar trebui să fie și o dorință sau o voință politică de a schimba situația. E o combinație de diverse măsuri și depinde de țări, după cum a spus și domnul Gheiran ce probleme sunt într-o țară, ce probleme vrea să rezolve. Dar voința politică e primul ingredient pentru a schimba situația. Așa s-ar fi recomandarea mea. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Acum, doamna Cretănu, pentru a răspunde la întrebări să revin la contextul politic și optimismul dificil e. Noi în Franța suntem în plină campanie prezidențială și cu excepția unor răspunsul va fi cine va construi cât mai multe închisori, cine va fi mm, campionul severității al uh, represiunii, mai ales într-un context al amenințării teroriste, închisoarea e elementul central, cel mai central. În timp ce în 2012 a fost o ușoară deschidere cu aplicarea sau crearea unei comisii care să vadă cum să prevină recidiva cu specialiști naționali, cu experți francezi și din străinătate și care să uh, cerceteze în mod uh, rece, rațional, a dat niște recomandări, dar până la urmă toată lumea a atacat că e o abordare laxistă și dezbaterea s-a concentrat pe asta. A fost o reformă care a fost uh, blocată, deși s-a creat o nouă pedapsă de, de probațiune foarte puțin pronunțată și în rest o inflație a numărului de condamnați, <clears throat> deși sunt diverse măsuri de atenuare a pedepsei care nu s-au aplicat. Va fi foarte dificil de a ieși din această logică, dar uh, e nevoie tocmai de recomandări, avem nevoie de avize ale Parlamentului, ale Comitetului pentru Prevenirea Torturii, de la Consiliul Europei în general, care să permită organizații cum e cea noastră să se bazeze pe ceva, să încerce să îndrepte dezbaterea pe un alt plan, chiar dacă efectele sunt departe de a fi imediate, dar e ceva necesar. Iar mass media nu ne ajută deloc. Nu avem o comunicare, adică e foarte puțin spațiu disponibil pentru a dezvolta un astfel de discurs. Mass media imediat vrea o reacție rapidă, cu măsuri rapide, severe și așa o să se întâmple cu regularitate dacă cineva se teme de alternativă, se spune nu, n-a fost pedepsit, asta e reacția și tratamentul mediatic. Un alt aspect, uh, chiar dacă nu era voința de a integra în această dezbatere sau în aviz, măsurile adoptate în lupta împotriva radicalizării în închisoare sunt și ele foarte neliniștitoare. În Franța se dezvoltă în afară oricărui cadru legal cu o revenire puternică a arbitrarului, în special cu ce dispoziții s-au aplicat pentru unii bănuiți de atentatele din noiembrie 2015 supuși unei supravegheri video permanente, continue, într-o logică de prevenire a evadării, dar rămân în vedere condițiile de detenție, probabilitatea de evadare e foarte redusă și acesta se adoptă în numele unui drept al victimelor în sensul larg, ceea ce s-a consacrat acum, de fapt, într-un text de lege care prevede că pentru orice persoană <clears throat> care e în arest preventiv într-un dosar penal, se va aplica un astfel de dispozitiv dacă rezultatele ar avea un efect asupra opiniei publice. Deci acest concept e cam neclar cu impact asupra opiniei publice. Dispozitivul acesta are tendința să se extindă. Aici suntem în cazul terorismului, dar altcineva care e implicat sau urmărit pentru afacere de moravuri, care se sinucide în detenție înainte de proces, până la urmă victimele o să întrebe, dar de ce eu aveam mai puține drepturi decât el care trebuia să fie într-un proces? Sunt întrebări dar nimeni nu se întrebe care sunt efectele, aceste efecte ale sistemului asupra persoanei cu o dimensiune paradoxală, pentru că de obicei e vorba de protecția dreptului la viață pentru care se aduce atingere libertății și apoi nu mai nicio formă de viață intimă și suntem într-un dispozitiv care în sine e atât de dificil de suportat că o să le împingă să se comportă într-o manieră autoagresivă. Avem acest tip de dispozitiv și avem și unități uh, consacrate pentru persoanele radicalizate, dar până la urmă s-a cam terminat cu ele, s-a operat o schimbare, acum le spune cartiere pentru deținuții violenți cu unități cu deținuții în arest preventiv uh, în baza unor criterii neclare în așa numitele centre de detenție, nu se știe cum se intre, cum se iese de acolo și cu efecte neclare asupra lor în ce privește stigmatizarea, cum se iese de acolo, cum va fi văzut din detenție în momentul în care se știe că a venit dintr-o astfel de unitate, ce integrare mai e posibilă apoi în societate, cu atât mai mult cu cât în paralel se dezvoltă ceva aparte în Franța, adică un sistem de informații penitenciare. Deci administrația penitenciară va putea utiliza toate tehnicile folosite de servicii secrete, ascultarea a tot ce se întâmplă în celulă, microfoane, pentru a intercepta comunicații, automobile sub control, deși e vorba de unii care sunt în probațiune eventual. În mod clar, așa ceva nu s-a aplicat nicăieri în altă parte în Europa și acum s-au lansat în câteva luni s-a decretat că acesta era rolul personalului penitenciar de a asigura o misiune de securitate exterioară în teritoriu, pentru că nu mai e vorba doar de misiunile de pază în închisoare să fie dotate cu aceste dispozitive. va privi până la urmă pe toată lumea, pentru că toată lumea va putea considera că e supus acestor măsuri de supraveghere, indiferent dacă sunt reale sau nu. Chiar și în sările de activități se va prevede posibilitatea camere de supraveghere chiar cu microfon, deci toți deținuții vor uh, fi în această situație. Atunci, uh, cum mai vorbim de libertatea cuvântului sau interacțiunea cu cineva din exterior? Se pun aceste aspecte și un ultim cuvânt legat de cele cu uh, probleme sau traume mentale, prezența lor în închisori. Nu trebuie să avem doar o abordare juridică. În Franța există dispoziții de suspendare a pedepselor din motive medicale care se extins și la persoanele cu probleme mentale. Asta s-a creat în august 2014 je vais, alors, je vais être très rapide. Euh, et pareil... Bine, voi încheia repede, repede. Acum avem un dispozitiv cu o pedapsă diminuată cu o treimă în cazul în care persoana suferă de tulburări mentale, dar asta nu schimbă cu nimic situația persoanelor cu tulburări mentale și percepția pe care societatea o are și instanțele o, are, o au asupra sa. Deci, iată, ne vom uh, afla în situația în care uh, vor exista persoane care vor considera că, uh, până la urmă, există virtuți pedagogice în închisoare. Iată, este pur și simplu o încurajare a, sau o promovarea institutelor pentru persoanele cu tulburări mentale pe viitor. Mulțumesc, nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Îi dăm repede, repede cuvântul doamnei Snacken. Multe lucruri au fost spuse deja. În ceea ce privește politicienii, da, politicienii trebuie să răspundă într-o democrație în fața opiniei publice. Dar dacă ne uităm la exemplul statelor care au reușit să scadă populația carcerară, ei bine, totul s-a realizat datorită interacțiunii dintre politicieni, experți și opinia publică. Politicienii trebuie să țină cont de emoțiile generate de infracțiuni în sânul publicii, Uh, opiniei publice, dar există valori la nivelul Uniunii Europene și tocmai de aceea avem acest Consiliu al Europei pentru a promova aceste valori care pot să ne ajute să luăm în considerare niște regimuri uh, penale mai laxe publicul uh, sau opinia publică poate că are senzația că dacă oamenii stau mult la închisoare, suntem în, în siguranță. În Belgia am avut cazul de Tron, dar în cazul Dutron s-a dovedit cât se poate de clar că până la urmă eliberarea condiționată este și ea o soluție. Deci nu trebuie să alegem între detenție sau eliberare, ci putem să găsim un echilibru pe baza mm, dovezilor științifice, pe baza know-how-ului experților. Noi, dacă ne-am fi optimiști, N-am sta în fața dumneavoastră astăzi. Da, standardele sunt foarte importante, dar mai mult decât atât avem și bune practici. Și tocmai la bunele practici trebuie să ne uităm. Poate standardele sunt uh, un concept teoretic, dar până la urmă avem și exemple de bune practici și uh, pe baza acestora putem arăta că lucrurile pot funcționa. Bine, dacă lucrurile funcționează într-un stat, asta nu înseamnă că respectivul sistem poate fi important, importat automat uh, într-un alt stat. Dar uh, pe baza exemplelor de bune practici putem totuși găsi soluții adaptate pentru fiecare stat în parte. Din păcate, în momentul de față, din ce în ce mai multe state au din ce în ce mai multe, mulți deținuți. A introduce însă măsuri uh, pe aici, pe acolo, pentru a reduce populația carcerală mm, nu reprezintă o soluție. E nevoie de un mix de soluții, e nevoie de un plan de acțiune și de o explicare, o comunicare a acestor planuri de acțiune. Vă mulțumim, vă mulțumim și pentru faptul că v-ați exprimat foarte succint. Îi dau acum cuvântul domnului uh, Witholm pentru a ne prezenta răspunsul său. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, s-au adresat multe întrebări deosebit de importante. Cred că politicienii și societatea trebuie să înțeleagă un... mai multe mesaje. Într-adevăr, un uh, sistem penitenciar de calitate costă dar costurile inexistenței unui sistem penitenciar de calitate sunt chiar mai, chiar mai mari. Dacă le dăm la o parte pe aceste persoane, cum ne, ne-am putea aștepta ca ele să devină la un moment dat persoane productive sau cetățeni productivi? Genul acesta de sistem nu încurajează decât uh, disperarea. E, e ca și în cazul uh, tinerilor, acelora uh, agresivi de la periferie, care ar putea să comită la un moment dat infracțiuni chiar mai grave și chiar să se radicalizeze. Politicienii trebuie să înțeleagă că majoritatea persoanelor aflate în detenție vor fi eliberate la un moment dat. Și dacă eliberarea respectivă nu este planificată, ei bine, nu vom reuși să asigurăm o reintegrare a foștilor uh, deținuți. Există fapte pe care ne putem baza. Tratamentul, până la urmă, este mai eficient în libertate. Dacă o persoană poate în continuare să lucreze, dacă poate să aibă legături sociale, atunci reintegrarea acelei persoane este facilitată. În momentul în care explicăm toate acestea, e bine să știți că majoritatea celor care ne ascultă ne și înțeleg. S-a vorbit sau am vorbit de asemenea despre importanța formării angajaților în uh, domeniul penitenciar. Cred că până la urmă această formare solidă uh, este uh, condiția sine qua non pentru un sistem penitenciar funcțional. Din punctul meu este, la dreptul, esențial. Bine, aș fi putut să vă vorbesc și despre brățara electr- electronică, dar nu cred că mai am timp, din păcate. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță a trebuit, din pricina lipsei de timp, să sacrificați multe dintre ideile pe care ați fi vrut să ni le împărtășiți. În încheiere, acum îi dau cuvântul doamnei Bergeron. Cred că trebuie să ne întrebăm la ce anume trebuie să servească închisoarea. Închisia, închisoarea trebuie să-l pedepsească pe delinfent și să protejeze societatea. Dar Închisoarea, de asemenea, trebuie să ne ajute să găsim cauzele infracțiunii și, de asemenea, închisoarea ar trebui să ajute la uh, reeducarea delinventului. Presiunea politică, presiunea societății i-au făcut uh, pe politicieni să uite complet de, a, de și acest al treilea rol al închisorii. Iar noi, politicienii, ar trebui să ne reaxăm pe această uh, abilitate sau această misiune curativă a închisorii. Cum anume, creând uh, închisori decente care să le permită de, de, să învețe, să se formeze și să se pregătească pentru uh, reintegrarea într-o societate din care face par, uh, fac parte, pentru că deținuții nu sunt niște rebuturi ale societății. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim uh, fiecăruia în parte! Într-adevăr, a fost o discuție deosebit de rotnică, am învățat multe de la dumneavoastră. Vom continua și pe viitor să luptăm pentru îmbunătățirea mediului carceral, așa cum a spus și doamna Bergeron. E important ca reintegrarea foștilor deținuți să fie unul dintre dezideratele noastre cele mai importante. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și vă urez o seară minunată.